So, first of all, uh, uh... Întâi de toate, bine ați venit. Vă mulțumesc pentru prezență. Pe mine uh, mă așteaptă asta sarcina de a începe această audiere foarte importantă, fiindcă ne va da ocazia să discutăm în detaliu propunerea Comisiei propunerea de directivă referitoare la lupta împotriva abuzului și exploatării sexuale a copiilor. După cum știți, această directivă va abroga decizia cadru din 2004 și eu am să mă limitez la o introducere foarte scurtă, fiindcă obiectivul într-o audiere este să ascultăm. Prin urmare, pentru noi va fi important să ascultăm prezentările pe care le vor face oaspeții noștri. Cred însă că este important să începem prin a sublinia trei aspecte care țin de această directivă. După părerea mea, există niște priorități foarte clare și obiective foarte ambițioase în această obiectivă. În primul rând, sancțiunile trebuie să devină mult mai eficiente atunci când sunt aplicate pentru cei care comit aceste infracțiuni. Un alt aspect foarte important pentru mine este garantarea unei mai bune protecții și unei asistențe pentru victimele acestor acte de violență și abuz și un alt aspect important este o strategie destul de largă ce trebuie să se axeze pe prevenire atât din punct de vedere legislativ, cât și din punct de vedere al informării, al comunicării și din punct de vedere social. Această propunere de directivă derivă dintr-o inițiativă a Parlamentului European care în 2009, deci anul trecut, a solicitat Comisiei o revizuire a acestei decizii cadru care datează din 2004. Această propunere conține, fără îndoială, niște elemente foarte interesante. Am să menționez doar câteva dintre ele și anume, după părerea mea, este foarte importantă introducerea acestor circumstanțe agravante. De asemenea, este important obiectivul definirii conceptului de turism sexual, deci în ce fel trebuie să uh, combatem acest fenomen care este în continuă creștere. Un alt obiectiv important este combaterea pedopornografiei online și există o foarte vastă dezbatere pe acest subiect și cred că această audiere de astăzi ne va permite să clarificăm lucrurile și mai bine. Un alt element important este Uh, introducerea infracțiunii de racolare online a copiilor, așa zisul grooming, și o serie de alte elemente relevante, printre care, așa cum am spus, și prevenirea uh, acestor infracțiuni și oferirea de asistență victimelor, fiindcă de multe ori problema este că acești minori devin victime de două ori. Sunt supuși unei unor acte violente, unor abuzuri și apoi, într-un fel sau altul, devin și victime ale mass mediei care le încalcă dreptul la o viață privată, devin și victime ale procedurilor juridice care nu iau în considerare vulnerabilitatea lor ca minori. Prin urmare, mai sunt foarte multe lucruri de făcut. Am să închei aici intervenția mea introductivă și aș vrea să cer tuturor vorbitorilor să respecte timpul care le va fi alocat și vă rog să nu vă supărați pe mine dacă o să vă reamintesc când vă depășiți timpul. Bun, deci am să încep prin a da cuvântul doamnei Camervert, care reprezintă aici Comisia pentru Cultură și Educație a Parlamentului European și care este o persoană îndreptățită să ne ofere un aviz pe acest subiect. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank vor allen Dingen auch dafür, dass ich heute Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat ocazia să vă vorbesc astăzi în calitate de raportoare uh, a avizului pentru, uh, al Comisiei pentru Cultură. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, înainte de a aborda aspectele cheie ale avizului meu, dați-mi voie să încep cu trei observații preliminare. Am aflat foarte repede că trebuie să repetăm acest lucru de câte ori e nevoie. Mai întâi, abuzul sexual și violența sexuală îndreptată împotriva tinerilor și felul în care se reprezintă aceasta fie în lumea reală, fie în lumea virtuală, sunt printre cele mai rele infracțiuni împotriva tinerilor. Obiectivul nostru trebuie să fie acela de a proteja victimele și de a-i urmări penal pe um, infractori. violența sexuală împotriva copiilor nu este nici cum acoperită de dreptul la libertatea de exprimare. În lumea virtuală există criminalitate și aceasta trebuie combătută și detectată. Internetul nu este un spațiu liber și trebuie să ne gândim la proporționalitatea acțiunilor noastre. Crearea unei infrastructuri și supravegherea globală a rețelelor de comunicare cred eu că trebuie supuse acestui principiu. Prin directiva sa, Comisia sa, Comisia încearcă să progreseze în um, felul în care abordează criminalitatea împotriva tinerilor sub 18 ani acest gen de criminalitate crește și comunicațiile moderne accentuează acest fenomen, iar legislația statelor membre nu este nici suficient de strictă, nici suficient de consistentă în acest sens. Ea definește infracțiunile și facilitează uh, problema pentru autoritățile de aplicare a legii și de cercetare, supravegherea telecomunicațiilor, inclusiv supravegherea electronică, și informațiile despre conturi trebuie toate să facă parte din uh, aceste cercetări. Dar directiva nu spune nicăieri, în mod clar, că trebuie să existe un uh, temei clar de suspiciune și o autorizare din partea unei instanțe de judecată. Prin urmare, există pericolul ca libertățile cetățenilor să fie oarecum restricționate în mod uh, necorespunzător. Cred că în unele zone directiva nu merge prea departe, uh, nu, iar în altele ea își depășește cu mult mandatul. În Comisia pentru Cultură s-a ajuns la concluzia că directiva nu merge suficient de departe în ceea ce privește protecția și am făcut uh, propuneri pentru a acoperi acest gol. Un aspect foarte important este să se realizeze o clasificare foarte clară a puterilor și a competențelor în uh, relațiile cu media și trebuie să începem cât mai devreme, să învățăm pe copii cum să se poarte pe rețelele sociale, ce informații să dezvăluie și ce informații să rămână confidențiale. Este important ca tinerii și copiii să afle cât mai repede cum să facă față oportunităților, dar și riscurilor noilor medii de comunicare, pentru a putea hotărâ singuri, în mod obiectiv, ce vor să facă pe internet și ce vor să evite. Trebuie să le explicăm copiilor cum uh, aceste noi activități, cum este ademenirea, apar pe internet și cum să le facă față și să le oferim instrumente pentru a face distinția între bine și rău. Totodată nu trebuie să uităm elementele pozitive ale întregii povești. Nu trebuie să ne găsim în uh, situația în care internetul uh, să fie cu totul uh, considerat negativ. Trebuie să găsim un element, un echilibru pentru că educația este importantă atât în școli cât și educația parentală, pentru că este pentru prima dată când avem de face cu o generație de părinți care nu prea înțeleg ce fac copiilor pe calculator și atunci este dificil să reacționeze așa cum trebuie. Deci avem nevoie de schimb de informații între statele membre ca să nu reinventăm roata de fiecare dată, ci să, inventăm din model, să învățăm din modele și exemple pozitive, mai ales în ceea ce privește prevenirea. Cred că ar fi bine ca, în acest sens, Comisia să acționeze ca mediator și facilitator. Totodată simt că o cooperare mai bună între autoritățile judiciare și poliție, precum și alte rețele, cum ar fi uh, operatorii de telecomunicații nu a fost o chestiune bine abordată sau suficient abordată în directivă. Sigur că niciun operator nu dorește să fie pus în legătură cu pornografia infantilă sau violența împotriva copiilor și există uh, foarte multă dorință să se lupte împotriva pornografiei infantile. Totodată avem nevoie și de acorduri internaționale pentru a ne asigura că lupta împotriva abuzurilor sexuale și exploatării sexuale și traficului și prostituția uh, cu copii să fie uh, total eliminate. Cred că Europa poate fi un pionier în pregătirea acordurilor internaționale corespunzătoare în acest sens. După cum am spus, Uh, există unii care cred că s-a mers prea departe în directiva Comisiei. Pe lângă închiderea unor uh, situri uh, internet care conțin aspecte de exploatare sexuală a copiilor și de abuz sexual, Comisia sugerează ca aceste site-uri să fie blocate în toată Europa, dar s-a discutat foarte mult despre acest lucru în Comisia pentru Cultură și sunt convinsă că ar trebui să le închidem, nu să le blocăm doar ar fi cel mai bine să le închidem cu totul, pentru că blocarea unui site nu reprezintă un mijloc eficient de luptă împotriva lor și a um, infractorilor care stau în spatele lor. Re- întreruperea accesului la internet s-a realizat în unele state și s-a demonstrat că uh, poate fi evitată foarte ușor de infractor. Durează doar câteva secunde. Deci blocarea sau întreruperea accesului nu este o soluție eficientă. Totodată se creează o structură de supraveghere și de cenzură care poate oferi stimulente în alte sectoare. Uh, industria muzicală, de exemplu, a fost afectată de acest lucru și cred că dacă reușim să-i facem să se uh, uh, îndrepte în această direcție, atunci se vor înregistra progrese și în alte sensuri. Întreruperea accesului uh, înseamnă că conținutul site-ului rămâne încă acolo și el va fi accesat în viitor și, de cele mai multe ori, înseamnă pur și simplu că problema rămâne. Nu înseamnă că dacă a dispărut, oamenii au uitat despre ea. Deci cred că până la urmă este o soluție falsă. Aceasta este concluzia. Astăzi există rețele foarte bune de comunicație la nivel internațional. Rețele care pot închide foarte repede site-uri și am văzut uh, modele de cooperare foarte eficiente, am văzut site-uri și pagini care s-au închis foarte rapid am văzut niște cifre care arată că 98% din conținutul problematic se închide sau se elimină de pe internet în termen de o săptămână. Deci există un consens la scară largă potrivit um, căruia ștergerea acestor um, conținuturi este soluția cea mai bună. și trebuie să ascultăm tot ce s-a discutat în Comisia de Cultură în acest sens. Pe lângă punctele cheie, ar mai fi și problema clasificării uh, infracțiunilor uh, propusă în uh, directivă. Noi, în Comisia de Cultură, am dorit să scăpăm de această clasificare pentru că considerăm că fiecare stat membru are o logică diferită a acestor sisteme și este bine să nu uh, Uh, interferăm cu aceste um, coduri penale ale statelor membre. Pe lângă uh, menționarea faptului că pedepsele trebuie să fie proporționale cu gravitatea infracțiunii, definițiile uh, din statele membre variază atât de mult încât nu putem spune că un copil Copil înseamnă orice persoană sub uh, vârsta de 18 ani și atunci uh, trebuie să folosim acest termen de persoană sub 18 ani și nu copil ca să nu ne încurcăm. De asemenea, și temeiul juridic uh, reprezintă o problemă. Deocamdată, cred că singura problemă se referă la felul în care tratăm societățile, firmele, pentru că nu vrem să le punem pe toate la un loc. Însă, în spatele unei persoane juridice există întotdeauna o persoană fizică și această persoană poate fi urmărită în uh, justiție. Trebuie doar să vedem cum uh, tratăm companiile și cum le putem face să plătească dacă ele se află în spatele unor asemenea activități uh, criminale. După cum vedeți, această problemă are foarte multe aspecte și este greu să le acoperi în 5 minute pe toate. Sper că am reușit totuși să le amintesc măcar pe câteva dintre ele și că nu am omis nicio contribuție semnificativă. Mulțumesc! Grație! Mulțumesc, Petra! Dăm acum cuvintul doamnei Iana Kudakis, reprezentanta Comisiei pentru Drepturile Femeilor și Egalitatea de Gen, care lucrează tocmai la emiterea acestui aviz. Um, I'm not going to go through the report because it has many... Mulțumesc. Nu vă, mă voi referi, referi la raport. Acesta este făcut public oricum. Mă voi referi la câteva chestiuni mai controversate. Abuzul asupra copiilor e o realitate foarte tristă din societatea noastră și chiar și mai trist atunci când abuzul capătă o formă sexuală cu imagini care sunt folosite în scopuri comerciale sau pentru distracția proprie. Pedopornografia a crescut toată cu internetul, iar ca adulți, noi politicieni, avem responsabilitatea de a-i ocroti pe toți copiii. Într-o lume în care tehnologia se schimbă în mod constant, trebuie să fim gata, să fim pregătiți să reacționăm și să-i ocrotim pe copii. Salut propunerea comisiei. Avem nevoie, într-adevăr, de o abordare globală și această abordare uh, bazată pe protecție, prevenire și pe urmărire în justiție e cea potrivită. Aș vrea să mă axez acum asupra câtorva definiții folosite. Comisia spune că or, e orice persoană sub 18 ani. Cred că sfera de aplicare e prea mare. Eventual să fie vorba de copii sub vârsta de consimțământ Eh, să facem diferența între aceștia și adolescenții care au sub 18 ani și care au nevoie de protecție. Peste tot am folosit termenul de a, pornografie infantilă și nu abuzuri privind imaginile copiilor. Se face astfel eh, referire la a, eh, folosirea acestor imagini. Imaginile, dacă vorbim doar despre imagini, sensul este mult mai larg. De asemenea, terminologia din convențiile internaționale e și asemănătoare și ar fi mai bine să avem aceeași terminologie. În ceea ce privește prevenirea, cu toții ne-am dat seama că unul din aspectele despre care se vorbește cel mai mult e blocarea și ștergerea conținutului privind pornogra- de pornografie infantilă pe internet. Și sunt de acord aici cu doamna Malmström. Scopul este ștergerea la sursă a site-urilor, însă atunci când acest, nu este acest lucru nu este posibil, să se blocheze site-urile. Blocarea ar fi o, un instrument complementar din arsenalul nostru să nu uităm că pentru copii e și mai dureros să știe că imaginile lor sunt pe internet și pot fi uh, descărcate. Deci trebuie să scăpăm de aceste imagini uh, de la sursă. În ceea ce privește protecția, cer să se facă campanii de conștientizare atât pentru copii cât și pentru părinți. E important să se poată trage un semnal de alarmă în anturajul acestora. Copiii și adolescenții trebuie protejați, de asemenea, și să se creeze chiar și locuri de muncă pentru părinți. În ceea ce îi privește pe copiii care le fac rău altor copii, aceștia ar trebui tratați altfel decât adulții. În ceea ce privește urmărirea în justiție, Comisia include aici termeni specifici. Statele membre își pot stabili propriile sancțiuni penale. Asta nu înseamnă că nu poate exista un schimb de bune practici în ceea ce privește hotărârile judecătorești, sentințele. De asemenea, să ne gândim la reabilitare și la programele de educație și indiferent dacă persoanele respective s-au declarat a fi vinovate sau nu, ar trebui să aibă acces la astfel de programe. De asemenea, să ne gândim și la nevoile familiilor celor uh, vinovați. De foarte multe ori sunt oameni inocenți, stigmatizați de acțiunile celui care vârsește astfel de fapte. Deci acțiunile noastre trebuie să fie robuste în favoarea copiilor și să nu uităm că prevenirea e cea mai bună formă de protecție. Și să nu ne ferim de probleme dificile cum ar fi interesul din motive de drepturi uh, ale omului sau de libertăți individuale. E un domeniu în care putem organiza, putem acționa împreună. Pornografia infantilă și abuzurile nu cunosc frontiere, e un fenomen global și de aceea trebuie să îl tratăm în mod unic. Marina. Mulțumesc, Marina. Trecem acum la sesiunea de discuții propriu-zisă și începem cu șeful de cabinet al doamnei comisar Malmström, care din păcate astăzi nu a putut să ni se alăture. Prin urmare, în numele comisiei ne vorbește doamna Maria Asenius. Thank you very much, Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt uh, recunoscătoare pentru ocazia de a vorbi astăzi aici. Vreau să transmit salutările și aprecierile doamnei Malmström, care a trebuit să plece, din păcate, într-o misiune în afara Bruxelului. Invitația de astăzi îmi dă ocazia să subliniez ce a stat la baza propunerii de directivă a Comisiei privind uh, abuzul și exploatarea sexuală a copiilor și să atragă atenția asupra câtorva dintre elementele cheie și să subliniez uh, elementele de bază ale acestei uh, propuneri, inclusiv blocarea internetului am să vă spun și de ce e nevoie să luptăm împotriva acestor infracțiuni. Nu sunt niște infracțiuni, doar niște infracțiuni îngrozitoare, care au efecte pe termen lung asupra victimelor, ci sunt infracțiuni care sunt produse împotriva celor mai vulnerabile elemente ale societății noastre și avem dreptul moral și datoria de a apăra. Experții ne vor da mai multe uh, detalii cu privire la studiile din domeniu, dar am și eu câteva cifre ca să clarific lucrurile. Între 10 și 20% din copiii din UE sunt supuși unei forme de agresiune sexuală în copiilor. Există sute de site-uri de internet care diseminează imagini pornografice sau imagini uh, care abuzează copiii. Există centrumurile sociale care sunt folosite pentru a atrage copiii și, din păcate, turismul sexual infantil este destul de răspândit. Pentru a combate toate aceste lucruri, Comisia a propus o directivă. Este o propunere ambițioasă și are o abordare globală. Include dispoziții nu doar referitoare la urmărirea în instanța infractorilor, ci și prevenirea petrecerii acestora și protecția copiilor, acei cei 3P. Am să vorbesc puțin despre acești 3P. Uh, urmărire în instanță, prevenire și protecție. Pentru a putea permite urmărirea în instanță, trebuie să fie introduse în legislație pedepsele pentru 20 de infracțiuni care există pe o listă. Acoperă diferite tipuri de abuzuri sexuale și exploatare sexuale, mai ales uh, noile forme facilitate de noua tehnologie. E vorba de racolarea prin uh, centrumuri sociale, accesul pe site-uri de internet fără a descărca file-uri, care este, face ca lucrurile să fie mult mai greu de depistat și situații care implică abuzarea live a copiilor online prin aceste camere web. Propunerea, de asemenea, urmărește să ajute poliția în eforturile de anchetă. Poliția trebuie să aibă capacitatea de a desfășura activități sub acoperire, să se infiltreze în rețele de pedofilie, respectând, sigur, legislația în vigoare acuzațiile trebuie să poată fi formulate și, pentru a veni, și fără a veni din partea copiilor care au fost victime sau chiar dacă acei copii își retrag acuzațiile. Și în cazurile cele mai grave, um, făptuitorii să poată fi urmăriți în instanță chiar la mulți ani după ce au făcut ceea ce au făcut, deci chiar și atunci când copiii care au fost victime au devenit adulți. În ceea ce privește competențele jurisdicționale, trebuie să existe norme armonizate care să permită urmărirea în instanță a acestor infractori și pe teritoriul și în afara teritoriului european. În ceea ce îl privește pe cel de-al doilea P, protecție, protecția copiilor este asigurată prin accesul la asistență juridică și prin existența unor reprezentanți special pentru victime. Se stabilesc reguli cu privire la formarea autorităților polițienești și judiciare pentru a nu uh, adânci și mai mult traumele copiilor și uh, se menționează faptul că trebuie făcut eforturi pentru a identifica pe copiii care sunt victimele acestor infracțiuni și pentru a-i ajuta să facă față. Apoi mai avem și prevenirea, cel de-al treilea P. Evident, trebuie să facem tot ce putem pentru a împiedica uh, derularea acestor acte abuzive și probabil aceasta este una dintre cele mai dificile sarcine. Copiii trebuie să fie educați pentru a înțelege atunci când există riscuri. Există o serie de acțiuni europene și programe financiare, inclusiv DAFNA și Safer Internet, dar directiva DAFT include și alte măsuri preventive în limitele permise de legea, legislația penală, sigur. În primul rând, s-a dovedit că programele de intervenție sau de tratament special asupra infractorilor au efecte și reduc riscul uh, ca aceștia să comită din nou aceste fapte. Programele deci trebuie să fie disponibile pentru infractori și pentru cei care încă nu au comis aceste fapte, dar simt că au nevoie de ajutor. Apoi, și sunt excluși din, de pe piața muncii și mai ales nu pot să lucreze în niciun domeniu care le are legătură cu copiii. Trebuie să existe recunoaștere reciprocă și schimb uh, de informații între statele membre pentru acest ordin calificat. De asemenea, se urmărește uh, limitarea distribuirii pornografiei infantile, conform articolului 21 din directivă, care a atras o atenție destul de mare, mai mult decât merită, fiindcă mai există alte 20 de articole foarte importante. Dar să spun totuși câteva cuvinte despre acest articol. Pornografia infantilă și vorbim aici despre imagini cu copii de toate vârstele violați. Uh, aceasta este o problemă în creștere. Există în fiecare zi peste 200 de noi imagini cu astfel de cazuri pe internet. Imaginile defin uh, devin mai violente și mai explicite, conform informațiilor pe care le avem. Europolul a susținut că câștigurile financiare sunt foarte mari în acest domeniu și de aceea ă, tendința este să se profesionalizeze toate aceste rețele. Se propun două modalități de acționare. Statele membre au obligația de a elimina conținutul pornografiei infantile de pe site-uri la sursă și statele membre trebuie să se asigure că accesul de utilizatori Accesul utilizatorilor la aceste site-uri poate fi blocat. Deci nu se propune blocarea accesului ca alternativă la înlăturarea la sursă, ci ca un instrument suplimentar, adițional. Nici nu se pune ideea de a nu bloca accesul la aceste pagini de internet care um, diseminează imagini de pornografie infantilă. Înlăturarea de la sursă este, sigur, soluția preferată și Comisia recunoaște acest lucru, dar este destul de greu de obținut în practică, poate chiar imposibil în anumite cazuri, fiindcă conținutul ilegal poate fi găzduit în diferite țări terțe și poate să fie mutat de azi pe mâine dintr-o țară în alta. Comisia este, se angajează să lucreze și să coopereze cu țările terțe și doamna comisar Malmström a discutat acest lucru atât cu Statele Unite cât și cu Rusia. Însă, în ciuda eforturilor făcute de toți cei implicați, uh, blocarea accesului rămâne un instrument relevant uh, și doar când combinăm acest instrument cu înlăturarea la sursă putem să uh, reducem acest fenomen și să-l facem mai puțin profitabil pentru cei care fac aceste lucruri. În același timp, uh, înlăturăm și riscul de vizionare accidentală de cei care navighează pe internet. Sunt foarte încântată că pot lucra cu LIBE și cu Comisia pentru Cultură și Femei pentru a ne asigura că toate aceste prevederi vor fi adoptate cât mai repede posibil. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul Daniel Flor, care reprezintă Consiliul Uniunii Europene și aș vrea să-i rog pe ceilalți oaspeți să ni se alăture aici la prezidiu, pe cei care urmează să facă prezentări. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Mai întâi vreau să mulțumesc Comisiei și dumneavoastră în special, doamnă raportor, pentru organizarea acestei uh, audieri publice care mi se pare foarte utilă și foarte importantă, având în vedere sensibilitatea și importanța pe plan politic al uh, acestui dosar, atât pentru Consiliu cât și pentru celelalte instituții ale Uniunii. În acest moment, după cum știți, în numele nu pot să spun în numele Consiliului care este rezultatul discuțiilor uh, interne, Însă, ceea ce pot indica este faptul că acest dosar este o prioritate pentru Consiliu și, în special, pentru președinția belgiană. Am uh, încercat să facem astfel încât discuțiile să evolueze foarte repede și să putem uh, aduce cât mai repede problema la nivelul Consiliului însuși pentru a ajunge cât mai repede la o perspectivă generală care să permită un dialog cu Parlamentul European. În ceea ce privește calendarul, avem intenția de a merge la Consiliul din octombrie cu o primă parte a dispozițiilor și să revenim uh, la consiliile din noiembrie și decembrie cu toate dispozițiile. Deci intenția președinției belgiene este clar aceea de a uh, avea o poziție finală a Consiliului până la sfârșitul anului pentru a putea începe discuțiile cu Parlamentul uh, European înainte de sfârșitul anului. Nu pot să intru în detalii mai uh, precise, dar cam acesta este perspectiva pentru perioada următoare. Uh, două lucruri mai întâi. Vreau să indic elementele luate în considerare de Consiliu vis-a-vis de specificitatea acestui instrument și apoi uh, să uh, fac cunoscute câteva puncte de discuție mai dificile în cadrul Consiliului. Mai întâi, elementele pe care Consiliul le are în vedere în discuțiile referitoare la această propunere de directivă. Trebuie să fim conștienți de faptul că este un instrument destul de specific, ținând seama care este obiectul său, și există patru puncte cu privire la care Consiliul uh, este atent. Mai întâi, uh, este vorba de un instrument de drept penal uh, material, ceea ce înseamnă că în cadrul unui asemenea instrument există limite. Consiliul este favorabil a abordării holistice propuse de Comisie și, totodată, toate dispozițiile de politică penală în sens larg uh, trebuie să-și găsească locul într-un instrument de drept penal material. În al doilea rând, este important pentru toate statele membre să se înscrie în coerența ceea ce s-a întreprins deja, mai ales uh, ținând seama de decizia cadru din 2003 și de Convenția Consiliului Europei din 2007 de la Lanzarote. Este important să construim pe baza a ceea ce s-a construit deja și să nu revenim asupra acestui achi. Al treilea element care a fost deja evidențiat foarte clar astăzi, este clar că unul dintre elementele esențiale reprezintă dimensiunea noilor tehnologii și rolul acestora, în special a internetului, în dezvoltarea acestei forme de infracționalitate și, prin urmare, măsurile necesare, în special în acest domeniu, pentru protecția copiilor. Și ultimul element, care s-a menționat și el, în acest domeniu există foarte multe, o foarte mare varietate de fapte pe care le putem uh, aduce în fața instanței și această mare varietate justifică o abordare destul de detaliată în ceea ce privește și pragurile și sancțiunile vizate și spre deosebire de alte instrumente, unde ne putem mulțumi cu un număr limitat de sancțiuni, aici, dată fiind această mare varietate, trebuie să ne așteptăm la un număr mare de praguri de sancțiune. Acestea sunt așadar cele patru puncte uh, care atrag atenția Consiliului și uh, în jurul cărora se învârt discuțiile. În ceea ce privește aspectele mai sensibile pentru discuții, nu, nu o să vă spun nimic nou față de ce s-a spus deja astăzi aici. Un prim punct sensibil este problema uh, frontierei dintre acțiuni ilicite și acțiuni licite, atunci când vine vorba despre sexualitatea adolescenților și de a ști până unde trebuie să penalizăm și ce autonomie să lăsăm adolescenților care sunt în curs de dezvoltare și atunci este dificil să găsim un echilibru în ceea ce privește punctul Uh, din care faptele nu mai pot fi uh, pedepsite. Al doilea element dificil reprezintă problema schimbului de informații privind condamnările pentru acest gen de comportamente. Și aici s-au înregistrat progrese semnificative prin existența noi posibilități și în domeniul pe care uh, ne axăm Trebuie să ne asigurăm că sistemele diverselor state membre uh, trebuie să știm că ele sunt foarte diferite și nu neapărat compatibile. Prin urmare, este dificil să favorizăm un sistem care se aplică tuturor statelor membre pentru că concepțiile privind uh, interdicțiile pe care le are fiecare stat deci, sunt foarte diferite de la un sistem juridic la altul și, prin urmare, găsirea unei soluții comune este dificilă. Al treilea punct sensibil și important totodată este problema competenței jurisdicționale. Am vorbit ieri despre dorința de a acoperi turismul sexual și, prin urmare, de nevoia unei competențe extrateritoriale destul de mare, dar totodată trebuie ca aceste competențe extrateritoriale să se poată armoniza cu diferen- marile diferențe care există între sistemele juridice ale statelor membre, de unde și dificultatea de a găsi un echilibru între dorința de a urmări în mod corespunzător uh, aspecte de genul turismului sexual și nevoia de a respecta sistemele juridice ale statelor membre. În sfârșit, ultimul element, cel despre care s-a vorbit probabil cel mai mult, Până în prezent, problema blocării site-urilor și internetul, ce putem face acolo? Există din nou diferențe între sistemele juridice, între modurile în care statele membre țin seama de această problematică și instrumentele pe care le au la dispoziție și, totodată, desigur, aspecte tehnice. Se pot lua măsuri care arată bine pe hârtie, dar trebuie să vedem care este eficiența lor, care sunt posibilitățile tehnice pentru măsurile existente. Este așadar vorba de măsuri importante, dar care suscită totodată aspecte uh, juridice și acestea sunt aspectele asupra cărora Consiliul se așteaptă să întâmpine oarecare dificultăți în timpul discuțiilor, însă, după cum am spus, președinția este hotărâtă să ducă la bun sfârșit aceste discuții în termenul stabilit și în cadrul acestei președinții până la sfârșitul anului. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului Flor. Vă mulțumim și pentru angajamentul luat în numele Consiliului și are acum cuvântul doamna Sharma, în numele Comitetului Economic și Social European. Bună ziua! Există riscul să repetăm cu toți aceleași lucruri, așa că am să încerc să nu mă refer la articolele deja acoperite. Însă, în Europa secolului 21 e o rușine să vedem că avem copii care nu sunt în siguranță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 pentru care eu am fost raportor pentru acest document, condamnă orice abuz sexual sau exploatarea copiilor și uh, folosim experți din societatea civilă pentru a elabora un aviz care să reflecte părerea societății, gravitatea infracțiunilor, nivelul de rău făcut copiilor și de vulnerabilitate al copiilor nu trebuie niciodată să fie subestimat. În consecință, N-ar trebui să ne punem, să punem aceste întrebări și totuși ar trebui să interpelăm statele membre care nu au ratificat Convinția Consiliului Europei privind lupta împotriva exploatării uh, uh, sexuale și protocolul la uh, Convenția ONU să facă aceste lucruri. Și Uniunea Europeană are ocazia să semneze acele convenții conform noului tratat de la Lisabona. Am făcut multe comentarii referitoare la articolele specifice din directivă, care credem că trebuie analizate. Însă, aș vrea să mă refer la câteva chestiuni specifice. În primul rând, prevenția trebuie să predomine și trebuie să fie considerată împreună. E un obiectiv cheie al directivei dar nu suficient de bine reflectată. Deci trebuie să se folosească societatea civilă și mecanismele existente pentru a crește uh, imaginea acesteia. Trebuie de asemenea să avem o platformă de schimb de bune practici în domeniu pentru a disemina mecanismele legislative și nelegislative din domeniu. Acest lucru trebuie să ducă la o mai bună cooperare cu partenerii sociale, ONG-uri și societatea civilă în întregul ei pentru a crește conștientizarea la nivel local. Ce se cere instituțiilor europene, Comisia, Consiliul și Parlamentul care, după părerea noastră, se află într-o poziție uh, cheie să exercite presiune asupra țărilor terțe, mai ales cele din uh, zonele dezvoltate, Japonia, Australia, Rusia, Canada, Statele Unite, pentru a elimina paginile de internet care găzduiesc astfel de materiale de exploatare sexuală a copiilor. Uniunea uh, trebuie să acționeze pentru a aduce la cunoștința ICANN toate uh, astfel de cazuri. Trebuie să începem încă de la noi de acasă, fiindcă și în Uniunea Europeană există multe astfel de materiale care sunt găzduite. Trebuie să recunoaștem și să uh, acționăm. Nu există niciun motiv tehnic pentru care aceste pagini de internet să nu poată fi eliminate conform legislației europene. Deci cerem înlăturarea website-ului înainte de blocare și blocarea să fie făcută doar când înlăturarea nu este posibilă. De asemenea, sugerăm să se deschidă discuția privind uh, vârsta minimă pentru consimțământul la uh, relații sexuale în Europa. E un subiect foarte important, mai ales având în vedere valorile sociale care sunt în schimbare la nivel european. De asemenea, ce se recomandă ca comisia să analizeze câteva dintre definițiile pe care le folosește. Și am să vă dau exemple de astfel de cazuri. De exemplu, pornografia infantilă. Pornografia infantilă trebuie să fie înlocuiată de materiale sau imagini care exploatează copiii pornografia este asociată cu acte erotice, pe când nu este vorba de așa ceva când vorbim de abuzul copiilor. Turismul sexual. Toată lumea s-a referit la turism sexual. Turismul e asociat cu plăcere, cu vacanțe și trebuie să uh, schimbăm definiția și să spunem infractori sexuali, uh, călători sau nomazi. Și de asemenea, trebuie să se menționeze că în contextul actual, când valorile sunt în continuă schimbare, trebuie să avem în vedere și impactul tradițiilor. Și putem include aici uh, mutilarea genitală la femei, care, de exemplu, nu e acoperită în directivă. Trebuie de asemenea să uh, Uh, avem în vedere și limite de timp uniforme pe întreg teritoriul european. Acestea nu există și mai de mult trebuie să recomandăm ca statutul de prescripție extintivă să înceapă de atunci când copilul ajunge la 18 ani, calcularea, nu de la data la care a fost comisă. Uh, Există ONG-uri care sunt foarte active în domeniu și care oferă protecție copiilor în întreaga lume. Apreciem și activitățile făcute de instituțiile europene și de ONU pentru a oferi instrumente juridice de a combate aceste infracțiuni. Însă mai sunt multe de făcut și trebuie să ne asigurăm că nu folosim scuze pentru a nu face tot ce poate fi făcut. Mulțumim Parlamentului pentru invitația astăzi aici, fiindcă vocea societății civile este una foarte importantă. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Maria Morestebanes, care reprezintă Agenția pentru Drepturi Fundamentale. Aveți cuvântul. Thank you very much mulțumesc pentru faptul că ați invitat și Agenția pentru Drepturi Fundamentale să participe la această audiere pentru a discuta despre propunerea legislativă. Propunerea de directivă e salutată de agenția noastră. Există dovezi clare privind exploatarea sexuală a copiilor în Uniunea Europeană și această propunere este un pas înainte pentru a-i ocroti pe copii, un aspect din protecția drepturilor omului în care este foarte implicată agenția noastră. Protecția copiilor este printre principalele noastre activități din cadrul multianual. De asemenea, protejarea datelor personale este foarte importantă. Articolele din tratat 67 care stabilește sarcina datoriei de a asigura un nivel înalt de securitate și de a combate criminalitatea și articolul 83 prin care Parlamentul și Consiliul pot stabili reguli minime privind definirea delictelor și sancțiunilor cu dimensiune transfrontalieră. Propunerea se referă la abuzurile și exploatarea sexuală a copiilor ca fiind forme grave de infracționalitate, copiii având nevoie, o nevoie specială de protecție. Și de asemenea acest lucru este în conformitate cu articolul 24 din Carta de Drepturi Fundamentale, Copiii ar trebui să aibă dreptul la protecție și îngrijire pentru bunăstarea lor. Iar interesul copiilor trebuie să aibă întâietate. Trebuie reamintit de asemenea că articolul 3 din Tratatul Uniunii Europene consfințește dreptul Uniunii, obligația Uniunii de a promova drepturile copiilor, iar Curtea de Justiție în hotărârea din iunie 2006, în cazul Parlamentului European împotriva Consiliului Uniunii Europene, sprijinit de Comisie și de Republica Federală Germană, se spune că Convenția privind drepturile copiilor, obligatorie pentru toate statele, e un instrument internațional de protecție a copiilor, de care se ține cont când se aplică principiile generale de drept comunitar. Dat fiind că statele drepte sunt părți la anexa ONU, anexa la Convenția ONU privind protecția copiilor. Deci, dat fiind că nu sunt semnatare ale acestei anexe, probabil va exista o hotărâre judecătorească în acest sens. Majoritatea statelor membre au semnat această anexă și ratificarea are loc acum iar implicarea activă a Uniunii Europene poate fi considerată un imperativ. De asemenea, propunerea este consecventă cu politicile și obiectivele UE pentru a respecta dreptul familiei și protecția drepturilor, ă, datelor personale. De asemenea, libertatea de expresie din articolul 10 uh-huh. și articolul 11 din cartă. E un act care echilibrează situația. Propunerea se referă la evaluarea de impact primind decizia cadru din 24 martie 2009. Și celălalt lucru se aplică mutatis mutandis acestei propuneri. Așa cum se spune în propunere, se includ elemente noi, cum ar fi înființarea sancțiunilor și stabilirea de sancțiuni penale în multe state membre și obligația statelor membre de a înlătura site-urile care conțin sau diseminează astfel de imagini. E nevoie să de o evaluare de impact pentru a face acest lucru. Noua terminologie noua tehnologie și internetul ne oferă posibilități noi care ar trebui protejate. De asemenea, cetățenii care participă într-un sistem democratic, în stat de drept, cu reprezentanții aleși, deci ar trebui să stabilească ce conținuturi încalcă drepturile celorlalți. De asemenea, trebuie aduși în fața justiției cei uh, vinovați. Jurisprudența Tribunalului de la Luxemburg și interpretarea articolelor 10 și 8 din Convenția Europeană ne oferă o călăuzire clară în ceea ce privește un astfel de conținut care încalcă drepturile celorlalți. Instituțiile democratice trebuie să fie niște gardieni și să fie atenți ca aceste conținuturi să nu fie folosite în mod inadecvat. Dreptul la libertatea de expresie nu trebuie încălcat prin încălcarea drepturilor celor care sunt acuzați de astfel de fapte. În propunere se vorbește de comportamentul intenționat al faptașului în mai multe articole și e important să se stabilească legătura între utilizarea internetului și comportamentul penal. Mulți cetățeni nu au cunoștințele tehnice pentru a-și controla utilizarea internetului. Articolul 4, alineatul 3 din propunere, unde se vorbește de uh, pornografia infantilă și de uh, aceste fapte. This aim to avoid the risk of repetition of offenses. De asemenea, recidiva. Articolul 7.2 și 9.2 din decizia cadru 2009 privind organizarea și conținutul de schimb de informații la nivel penal între statele membre. Acolo sunt stabilite niște derogări. E vorba de datele personale care pot fi folosite. Se fac referiri generale la datele personale. Asta poate facilita dreptul la intimitate al persoanelor condamnate. De asemenea, aceste persoane trebuie să facă obiectul unor programe despre care se vorbește în articolul 8. În ceea ce privește alineatul 3, punctul 20, acolo statele membre sunt obligate să ia măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele condamnate vor consimți să participe în, măsu- la, în programe specifice. Și de asemenea să fie informați în legătură cu consecințele unui astfel de refuz. Să statul nu ar trebui să intervină în acest proces. Statele membre ar trebui să se implice doar în ceea ce privește oferirea de informații și consilierea persoanelor condamnate, pentru că acestea să ia decizii în cunoștință de cauză. De asemenea, protecția victimelor ar trebui să fie principala considerație avută în calcul. Cât despre protecția copilor în timpul anchetelor penale, articolul 19 vorbește despre numirea unui reprezentant special pentru victimele copii. Această numire nu trebuie făcută doar când copilul nu este însoțit de membrii familiei, ci și atunci când copilul este separat de părinți sau de tutore. În paragraful 19, formularea nu este clară. Deci statul trebuie să organizeze interviul cu copilul și interviul trebuie să aibă loc într-o locație adaptată pentru copii. Articolul 21. Blocarea site-urilor care conțin pornografie infantilă. Nu trebuie să se facă diferența între internet și alte tipuri de materiale Deci e vorba de același conținut care încalcă drepturile și libertățile celorlalți. În orice caz, accesul la aceste site-uri trebuie redus la minim, la minim pentru a proteja dreptul uh, la liberă expresie. La articolul 20, formularea ar putea fi mai clară. Blocarea trebuie limitată la doar la ceea ce este necesar deci la materialele de pornografie infantilă. Astfel se garantează că doar aceste conținuturi sunt afectate de blocarea respectivă. Furnizorii de conținut nu ar trebui să fie doar informații în legătură cu această posibilitate a blocării. Acest, aceștia nu ar trebui să se opună la această blocare. Aș vrea să închei prin a spune că această propunere e o altă importantă nu doar pentru a îmbunătăți dreptul penal, ci și pentru protecția drepturilor fundamentale. Agenția noastră așteaptă cu nerăbdare adoptarea sa. De asemenea, e important să se monitorizeze și evalueze periodic implementarea directivei pentru a nu avea consecințe negative în ceea ce privește drepturile fundamentale. Agenția va monitoriza implementarea pe teren, colaborând strâns cu celelalte instituții. Suntem la dispoziția Parlamentului pentru orice fel de asistență în acest domeniu. Grație, eu. Mulțumesc. Aș vrea să-i rog pe toți vorbitorii să trimită secretariatului Comisiei intervențiile prezentările pe care le-au făcut, să le trimită înscris, pentru ca acestea să poată fi utilizate atunci când se redactează propunerea de raport. Având în vedere timpul scurt la dispoziție, intervențiile au fost mai concise decât era cazul și probabil nu puteți intra în detaliu cu tot ce aveți de spus. Cer, deci, uh, să trimită prezentările scrise toți cei care au făcut prezentări tehnice și mă refer aici în special la Agenția Drepturilor Fundamentale, fiindcă ați punctat niște chestiuni foarte specifice. Dau cuvântul domnului Butarelli acum, care reprezintă Agenția Europeană pentru Protecția Datelor. Aveți cuvântul. Dear Rapporteur, uh, dear MPs, uh... Stimată doamnă raportor, după cum am precizat și în documentele pe care vi le-am trimis dumneavoastră și secretariatului, puteți vedea în ce măsură contribuie Agenția Europeană pentru Protecția Datelor la o mai bună protecție a datelor copiilor, dată fiind noua societate informațională, nu doar când vine vorba de pornografia infantilă, ci și în ceea ce privește rețelele sociale, pe de o parte, consimțământul copiilor și consimțământul parental și mediul virtual. Prin urmare, vă mulțumesc că ne-ați invitat. Și sunt aici să spunem că uh, Agenția Europeană pentru Protecția Datelor apreciază această inițiativă care are ca scop um, consolidarea măsurilor uh, împotriva abuzului sexual împotriva copiilor. Din păcate, acest fenomen nu pare să se diminueze în timp. El uh, se îndreaptă împotriva copiilor care sunt tot mai vulnerabili în mediul online și care au dreptul la o formă specială de protecție și la îngrijire specială necesară pentru bunăstarea lor. Eu am contribuit foarte mult la stabilirea la nivel național a unei legislații în această privință. Prin urmare, faptul că pot saluta astăzi uh, punerea în aplicare a unor uh, norme minime în acest sens la nivel european și introducerea de noi instrumente de cercetare, precum și orice alte uh, forme de răspuns social pentru a aborda noile forme de abuz și exploatare este binevenită. Totodată, pentru EDPS, interesul superior al copilului trebuie să fie o um, preocupare principală. De aceea nu vorbesc acum fie de posibila incriminare a formelor uh, grave de abuz sau de recunoașterea tehnicilor uh, speciale de cercetare. Contribuția mea de astăzi nu se concentrează pe valabilitatea dovezilor, pe interzicerea anumitor activități, de schimbul de informații pentru a asigura punerea în aplicare la nivelul Uniunii Europene sau de căile de atac pentru victime. Intervenția mea de astăzi se va concentra doar pe dispoziții care sunt mai relevante pentru protecția datelor personale, cum ar fi blocarea uh, accesului la internet uh, către utilizatorii de internet. Abuzul sexual și exploatarea sexuală a copiilor reprezintă o încălcare gravă a drepturilor fundamentale. Suntem complet de acord cu dumneavoastră. Dar trebuie avut în vedere și alte drepturi. De aceea apreciem intenția Comisiei consfințită în considerentul 15 al propunerii de a desfășura o evaluare aprofundată pentru a se asigura că orice măsură legislativă este compatibilă cu toate celelalte drepturi fundamentale, inclusiv protecția datelor personale. Problema ridicată de Agenția Europeană pentru Protecția Datelor nu se uh, referă la lupta împotriva abuzului uh, asupra copiilor, ci la orice inițiativă care are un impact asupra sectorului privat într-un context de aplicare a legii. În ceea ce privește restrictul, restricția accesului la pornografie infantilă pe internet, noi nu punem la îndoială nevoia de crearea unui cadru mai bun care să ofere măsuri adecvate de uh, a reduce circulația acestor materiale. Însă unele măsuri din propunere, cum ar fi înlăturarea și blocarea site-urilor și stabilirea de linii directe, au un impact grav asupra drepturilor fundamentale ale diversilor uh, indivizi implicați. Cum, dar uh, în ceea ce privește blocarea website-urilor, există două alternative blocarea accesului de pe teritoriul Uniunii către pagini de internet identificate ca și conținând sau uh, comercializând asemenea materiale. fie acțiuni ale autorităților judiciare, fie ale acțiuni uh, voluntare ale furnizorilor de servicii de internet pentru a bloca aceste pagini pe baza unui cod de conduită. Noi putem susține acțiunile întreprinse de poliție sau de autoritățile judiciare într-un cadru legal foarte bine definit, respectând în totalitate jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și tradițiile constituționale comune statelor membre, în special în ceea ce privește nu doar libertatea de comunicare, ci și garanțiile uh, jurisdicționale uh, prevăzute de anumite Constituții. Avem îndoieli în ceea ce privește certitudinea legală a blocărilor de către parteneri privați. Uh, limitată fiind și posibilă monitorizare a internetului care ar duce la asemenea blocări. Sigur, blocarea poate implica diverse activități de monitorizare, inclusiv scanarea internetului, identificarea uh, site-urilor de internet ilegale sau suspecte sau blocarea accesului utilizatorilor finali dar și monitorizarea utilizatorilor care încearcă să acceseze sau să descarce aceste conținuturi. Propunerea Comisiei uh, nu um, se referă la acțiuni de monitorizare, ci la acțiuni de blocare. Dar dacă uh, furnizorilor de internet li se cere să facă acest lucru, ei trebuie să o facă după ce monitorizează utilizatorii. Instrumentele sunt uh, diferite. Fie blocarea adresei IP, fie, aspecțiile, ă, fie inspecții prin sondaj. Se folosesc ă, grade diferite de monitorizare și câteodată se ajunge la cunoașterea conținutului comunicațiilor transferate. Dar problemele care se ridică sunt aceleași atunci când vine vorba de ă, rolul furnizorilor de servicii de internet. Prin urmare, aceste activități de supraveghere prezintă consecințe, deoarece datele personale vor fi prelucrate fie că e vorba de informații despre victime, despre martori, despre utilizatori sau despre furnizorii de conținut. În primul rând, este vorba despre monitorizarea rețelei și blocarea site-urilor. Acest lucru ar duce, în mod teoretic, la un alt ar duce în mod teoretic la faptul ca furnizorii de internet să își depășească rolul. Apoi ar fi bine să se poată verifica dacă aceste site-uri blocate dau uh, rezultate în viitor. Dar care sunt criteriile de blocare? Codul de conduită sau uh, ghidurile voluntare nu oferă o suficientă siguranță juridică în acest sens. 3. Riscurile pe care le impun uh, trecerea anumitor uh, persoane pe lista neagră sunt și ele elemente care trebuie luate în considerare. Prin urmare, Ținând seama de aceste interferențe, sunt necesare măsuri mai sigure, mai corespunzătoare pentru a ne asigura că monitorizarea și blocarea se fac doar într-un mod foarte bine stabilit și cu control judiciar și că există securitate care să uh, prevină utilizarea greșită a acestor măsuri. Deci, referirea la aceste măsuri uh, corespunzătoare este una foarte bună, dar care trebuie analizată mai în profunzime. Pe scurt, nu spunem că nu e nevoie de control sau de blocare, sau, dar acestea trebuie să fie foarte clar definite și apreciem faptul că Parlamentul European a adoptat recent, într-un alt context, drepturi de proprietate intelectuală în ceea ce privește uh, negociațiile ACTA, o declarație scrisă care susține aceeași perspectivă. Câteva observații finale privind crearea unei uh, rețele de linii directe menționate în considerentul 13 al propunerii, dar nu și în textul în sine, această rețea de linii directe nu este dezvoltată în propunere, după cum am spus, dar este menționată în documentul anterior. Programul uh, pentru un internet mai sigur, cu privire la care ne-am exprimat deja avizul. Uh, se discută condițiile în care informațiile pot fi colectate, centralizate și uh, transmise între instituții. Uh, Considerăm din nou că este nevoie de o descriere clară a ceea ce înseamnă conținut ilegal sau îndăunător, cine poate colecta aceste informații și ce măsuri de siguranță specifice se pot lua. Acest lucru este important din perspectiva noastră, date fiind consecințele raportării. Pe lângă informațiile care au legătură cu copii, datele personale ale oricărei persoane care are legătură cu informațiile ce circulă în rețea ar putea fi supuse riscului, mai ales informații cu privire la persoanele suspectate de comportamente ilegale, fie că e vorba de un utilizator de internet sau de un furnizor de conținut și de asemenea informațiile privind persoana care raportează acest lucru sau despre victimă deci drepturile tuturor acestor persoane trebuie avute în vedere în conformitate cu cadrul existent privind per, um, protecția datelor, iar informațiile colectate de aceste linii directe vor fi cel mai probabil folosite și pentru urmărirea în instanță. Deci, în ceea ce privește cerințele de calitate și integritate, trebuie uh, implementate măsuri adecvate care să garanteze că aceste informații considerate dovezi digitale au fost bine colectate și păstrate și vor fi accesibile acceptate în fața unui, unei instanțe de judecată. Deci, susținem de asemenea uh, asigurarea, oferirea unor garanții pentru aceste sisteme de către autoritățile de aplicare a legii, transparență și alte posibilități de acest gen. În concluzie, există nevoia uh, unei siguranțe uh, legale pentru toate părțile implicate, inclusiv furnizorii de servicii de internet și persoanele care folosesc rețele, într-un cadru legal și juridic foarte clar. Există totodată nevoia ca statele membre să fie obligate să asigure o uh, proceduri uh, clare, detaliate și armonizate atunci când combat conținutul ilegal sub supravegherea autorităților publice independente. Vă mulțumesc pentru atenție. Grație. Mulțumim. Acum avem două intervenții din partea două colege. Însă, încă o dată, înainte să vă dau cuvântul, vă rog să respectați timpul, fiindcă suntem la în întârziere. Începem cu doamna Intveld. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, pot să am o intervenție foarte concisă. În primul rând, apreciez foarte mult acțiunile împotriva tuturor infracțiunilor împotriva copiilor, Însă, dacă vrem să facem aceste lucruri, trebuie să ne asigurăm de faptul că acționăm eficient. E foarte important. Și toate prezentările care au fost făcute până acum sunt niște prezentări care subliniază anumite lucruri, dar omit un aspect important. Toată lumea se vorbește despre acei bărbați înfricoșitori de pe internet. E foarte ușor să identificăm acești oameni, dar uităm că 80% din abuzurile împotriva copiilor sunt uh, făcute nu de infractori, ci de oameni uh, în medii familiare acestor copii, în biserici, la școală și așa mai departe. Trebuie să abordăm acest lucru, fiindcă da, e mai ușor să ne axăm pe internet, dar dacă analizăm toate cazurile existente în prezent în Europa și în afara Europei cu privire la infractori care scapă nepedepsiți și cu privire la operațiuni de acoperire a acestor infracțiuni, ne pierdem credibilitatea. Propunerile pe care le-ați prezentat sunt relevante, dar știm că există propuneri în multe state, probleme în multe state membre care au un mare măsură, dar nu exclusiv, legătură cu abuzurile uh, preoților la adresa copiilor. Când vorbim despre prevenție, n-ar trebui să vorbim doar despre tehnologie și acțiuni judiciare. Trebuie să abordăm și chestiunea tradiției. Deci trebuie să uh, lucrăm și uh, la nivelul educației sexuale și a atitudinii față de sexualitate, fiindcă în multe cazuri acestea sunt destul de disfuncționale și o chestiune pe care nu o discutăm prea des. Și uh, nu e deloc corect să permitem ca această atitudine denaturată să stea la baza acestor probleme trebuie să o luăm în considerare dacă vrem să rezolvăm problemele. Și apoi, problema tehnică a blocării site-urilor de internet. Sunt de acord cu cele spuse de domnul Butarelli și vreau să adaug faptul că aceste blocări nu sunt doar ineficiente, ci sunt și contraproductive. Eu nu sunt expert, dar din câte înțeleg, blocând site-urile, uh, tot ce facem este să punem la oaltă un dosar cu numele tuturor acestor site-uri și oamenii știu unde să meargă dacă interesează așa ceva. Deci chiar opusul a ceea ce vrem noi să obținem. Deci trebuie cu mare grijă să ne alegem soluțiile și să ne asigurăm că nu răutățim problema ca să o rezolvăm. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Sipel. Mulțumesc. De mult. De adevăr, aceasta este una din problemele cele mai complexe cu care ne confruntăm. Și documentul de lucru oglindește destul de bine realitatea. E clar că trebuie să ne protejăm copiii, însă în același timp avem și datoria de a se asigura că toate măsurile citate în această directivă uh, ne ajută într-adevăr să atingem acest obiectiv și anume să reducem numărul de delicte împotriva copiilor. Sunt uh, de acord cu ce a spus doamna Intveld în legătură cu abuzurile. Abuzurile au loc de cel mai multe ori în lumea reală, în naturajul acestor copii. Această propunere de directivă nu spune nimic în legătură cu acest lucru, tot așa cum nu spune nimic în legătură cu prevenția, elemente deja citate. În ceea ce privește acum uh, pedepsele și, agrava- și faptul că acestea se agravează. Deci trebuie să vedem ce obiectiv urmărim. Dacă pedepsele sunt mai grave, înseamnă că îi vom uh, disuada pe pedofilii care practic sunt bolnavi. Nu așa preîntâmpinăm acest fenomen. Să nu uităm că există și fenomenul uh, organizat al traficului de ființe umane. Deci pe cine vizăm? Pe cel care se îmbogățește de pe urma acestui fenomen sau cel care vizualizează imaginile respective? Eu una mă întreb în ce măsură vom atinge obiectivul pe care îl, îl avem. Și aș avea o întrebare în legătură cu ademenirea copiilor, cel grooming în engleză. Avem o problemă de traducere cu acest termen, de interpretare. E un termen destul de vag, greu de înțeles. În anumite cercuri se spune că e contactul pe care îl faci cu copilul, cu camera de vedere, prin internet, pentru a-l încuraja pe copil să aibă un anumit comportament, să să vârșească anumite fapte care urmează să fie după aceea uh, înregistrate. Alții spun că groomingul este doar faptul că iei legătura cu un copil. Și e foarte greu să pedepsești penal așa ceva. Atunci când uh, acțiunea respectivă are o conotație sexuală clară, da, e mai simplu, însă în același timp trebuie să ne întrebăm într-adevăr ce anume dorim să reprimăm. Aș avea multe de spus, însă permiteți-mi să mă refer la un uh, singur lucru și anume definirea copilului. E vorba de fixarea unei uh, tranșe de vârstă. Uh, acolo unde se vorbește de sancțiunile penale, se vorbește de noțiunea de copil care încă nu a ajuns la maturitatea sexuală. <laughs> Și să nu uităm că maturitatea sexuală nu este aceeași, deci această vârstă nu este aceeași în toate statele membre. Uh, în același timp, în directivă se spune că un copil e reprezentat uh, de o persoană care încă nu a împlinit 18 ani, deci și aici sunt probleme. De asemenea, să nu uităm că există și disparități între statele membre, între um, structura juridică acestora și, de asemenea, există și diferențe între ceea ce primește, privește competențele autorităților uh, polițienești. Deci, de foarte multe ori, pe o pagină e greu să-ți dai seama vârsta, care este vârsta copiilor reprezentați acolo. Vă mulțumesc. Cinci colegi s-au înscris să ia, s-au înscris să ia cuvântul, deci dacă puteți, dragi colegi, vă rog să luați cuvântul câte două minute fiecare pentru a putea asculta și răspunsurile deoarece acesta este motivul pentru care am, ascult, am organizat această audiere pentru a asculta pe invitați. Domnul Brons are cuvântul. Vă mulțumesc. Uh, one of the speakers mentioned that if... Unul din vorbitori a spus cât de greu este să închizi site-urile. Înseamnă asta că unele țări nu cooperează? Deci nu doresc să închidă aceste site-uri? S-a făcut trimitere și la turismul sexual sau dacă vreți să spuneți infractori călători, infractori sexuali călători. Ce se întâmplă? Unele țări tolerează acest fenomen sau îl ignoră sau nu îl pot uh, împiedica din cauza lipsei de resurse. Vorbim de asemenea de pedepsele pentru aceste fapte. Acestea trebuie să fie, bineînțeles, proporționale cu gravitatea faptului. Însă, în ceea ce privește partea corecțională, acesta nu reușește dacă făptașul nu-și recunoaște vinovăția și nu cooperează. Deci eșecul de a coopera nu, din câte știu eu, nu uh, împiedică o eliberare înainte de ispășirea termenului, din câte știu eu. De asemenea, legătura între abuzurile copiilor și adolescenților și prostituție. Acest lucru nu e întotdeauna înțeles de opinia publică. Poliția și mass media uh, ezită unor să ia măsuri din cauza delicateții uh, domeniului în care cei care săvârșesc aceste abuzuri o abuzează. De exemplu, în Yorkshire, poliția nu intervine prea mult în astfel de cazuri și nici nu sunt mediatizate. Victimele sunt inocente de cele mai multe ori, însă unele soții, unii parteneri, neagă, practic, uh, vinovăția partenerului sau soțului și astfel le permit nu le permit acestora să-și recunoască vina, primul pas spre reabilitare, după părerea mea. Deci o astfel de problemă trebuie abordată. Eu nu mă opun idei de a identifica pe cei care se loghează pe site-uri pornografice infantile. Însă mă tem că asta ar putea fi folosit uh, de statele, de unele țări pentru a identifica pe unii oameni care nu au nicio legătură cu site-urile de pornografie infantilă, ci care se loghează la site-uri disidente. Deci, uh, lupta împotriva pornografiei infantile nu ar trebui să fie uh, un prilej și o scuză pentru a reduce Uh, libertatea de expresie și pentru a reduce posibilitatea oamenilor de a nu fi de acord cu ce se întâmplă. Vă mulțumesc, care cuvântul domnul Albrecht. Ähm, mulțumesc. În primul rând, aș vrea să le mulțumesc celor care ne-au făcut astăzi aceste prezentări. doamna Verde, dumneavoastră ați vorbit foarte mult despre cifre, despre statistici. Într-adevăr, ar trebui să fie acesta punctul nostru de pornire, să vedem care este realitatea. Comisia ne mai ne spune încă o dată că există din ce în ce mai multe site-uri internet care conțin imagini cu pornografie infantilă. Uh, în ultimii doi ani, din câte știu eu, aceste statistici au scăzut. Iar un studiu făcut de European Financial Coalition demonstrează acest lucru. Deci e vorba de munca polițiștilor britanici. Și conform acestui studiu, cifrele din ultimele șase luni deci au scăzut cu 68%. 78%, mă scuzați. Deci mă bucur să, într-adevăr, cred că avem nevoie de mai multe statistici, de cifre clare. Aș vrea să știu, de asemenea, ce site-uri sunt afectate de măsurile de blocare. Deci ce site-uri ar trebui să blocăm, pagini pe care nu putem să le eliminăm. Din câte știu eu, foarte multe site-uri sunt în Statele Unite ale Americii, deci cred că am putea acopera uh, la uh, acest nivel cu Statele Unite ale Americii, ar trebui să colaborăm strâns cu ei. Eu cred că așa ceva e posibil. Mă gândesc uh, la datele bancare, de ce am reușit să cooperăm în ceea ce privește SWIFT. Poate că vom reuși să colaborăm și în acest domeniu. Deci aș vrea să știu de unde provin într-adevăr problemele. Majoritatea țărilor au semnat convenția privind protecția copiilor împotriva abuzurilor sexuale, deci în principiu cred că există căi de cooperare. Există și alte posibilități pentru a combate mai uh, eficace acest fenomen de la rădăcină chiar. Victimele trebuie apărate și asta Înseamnă de asemenea că e nevoie de o simplificare a procedurilor, de obținerea de de indemnizații civile, dacă este cazul. Äh, Doamna Veren. Mulțumesc, doamnă președintă. Noi lucrăm acum la un aviz pentru acest subiect. Doamna Camenvert a făcut o prezentare în care a stabilit câteva dintre chestiunile de bază. Însă, cred că un aspect care nu a fost abordat în discuțiile de astăzi este cel reprezentat de forumurile care permit schimbul de date. Deci nu pe uh, www, ci aceste rețele peer-to-peer, -peer, unde se fac schimburi directe de informații. Și problema asta nu avem cum să o rezolvăm blocând pagini de internet. Asta e deci domeniul unde avem nevoie o mai bună coordonare și cum a spus Albrecht, pentru aceste pagini de phishing uh, reușim să, de date bancare reușim să blocăm în câteva ore. De ce oare e nevoie de zile sau săptămâni pentru a face același lucru cu site-uri care au conținut cu abuzuri sexuale infantile? Pur și simplu cred că e nevoie de o mai bună coordonare și cooperare și atunci am reușit mai ușor să ajungem la rădăcina acestor probleme. Prezentările făcute au fost foarte importante, mai ales atunci când s-a vorbit despre concertarea la nivel european și despre creșterea conștientizării care trebuie să se întâmple nu doar la nivelul adulților, cât și, ci și la nivelul uh, copiilor. Pentru aceștia, internetul este ceva normal, știu cum să acceseze multe uh, pagini de internet și există mulți părinți care nu au aceste abilități. În ceea ce privește prevenirea, eu cred că trebuie să consolidăm acest aspect din directivă. Mulțumesc! Are acum cuvântul uh, domnul Ernst. Doamna Ernst. Mulțumesc. Voi avea o intervenție foarte scurtă. Cred că în această discuție trebuie să fim foarte atenți și să ne asigurăm că luăm în considerare toate elementele uh, acestor acțiuni de abuz sexual nu doar cele care țin de internet. Am, uh, m-am ocupat de aceste probleme în ceea ce privește zona de graniță a Germaniei cu Cehia. Și trebuie să fim foarte atenți când discutăm astfel de subiecte. Deci cum se poate îmbunătăți prevenirea, cum putem ajuta victimele și copiii, acestea sunt subiecte pe care trebuie să ne axăm cu predilecție. Reprezentantul Serviciului European de Protecție a Datelor a vorbit despre aceste măsuri de ștergere a informațiilor. Aș vrea să ne dea mai multe detalii. La ce se referă și cum se poate face? În al treilea rând, eu nu sunt pentru creșterea sancțiunilor pentru aceste 22 de infracțiuni. Ideea nu e rea, dar în special atunci când vorbim despre acest domeniu, uh, efectul este unul negativ asupra copiilor și duce la o creștere a violenței. Fiindcă Există oameni care cred că pedepsele deja sunt suficient de mari. În ceea ce privește vârsta de 18 ani, uh, nu știu dacă e o idee bună, așa cum este ea propusă în prezent. Mulțumesc, spune doamna președintă și acum are cuvântul doamna Wikstrom. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să mă alătur și eu celor spuse de Sophie Intveld. Copiii sunt cei mai vulnerabili în fața acestor abuzuri sexuale, nu atunci când uh, pleacă de acasă și sunt afară în oraș, ci chiar acasă. Și adesea, responsabilii de aceste infracțiuni sunt tocmai persoanele în care copiii au încredere. Profesori sau membri ai familiei sau preoții, persoane deci în care copiii au încredere sau pot avea încredere. Internetul este folosit astăzi pentru diseminarea de filmulețe cu copii care sunt supuși la abuzuri sexuale. Ele există, aceste filmulețe pe internet uh, sunt o mare amenințare pentru protecția copiilor de ani de zile și e foarte greu de scăpat de ele. E una dintre cele mai dificile probleme cu care avem noi de face aici, fiindcă ideea este să găsim echilibru corect. Întotdeauna am susținut libertatea de exprimare E un drept în democrație, toată lumea trebuie să se poată exprima liber, în mod artistic, literar, utilizând fotografii. Trebuie să putem face acest lucru și asta e valabil și pentru internet. Însă trebuie să vedem care sunt și granițele acestei libere exprimări atunci când există efecte asupra altora pornografia infantilă se referă la exploatarea copiilor și încălcarea dreptului lor la integritate și trebuie să vedem când se depășește uh, această frontieră a liberei exprimări și se trece în uh, astfel de acte. Și în ceea ce privește blocarea paginilor de internet, asta este un instrument pe care trebuie să le adoptăm dacă vrem să dăm dovadă de seriozitate când vorbim de protecția drepturilor copiilor. Sigur că e mai bine să mergi pe firul problemei până la rădăcina, dar dacă asta nu merge, blocarea site-ului e un instrument ce poate fi folosit. În același timp, orice stat membru democratic n-ar trebui să exercite activități de cenzură. Avem probleme însă de infracționalitate pe internet. Internetul nu e o lume paralelă în care nu există nicio regulă. Statul de drept trebuie să se manifeste și pe internet. Domnul Butarelli ne-a vorbit despre asta foarte concret. Trebuie să știm noi aici în Parlament că un echilibru este întotdeauna necesar. Deci trebuie să asigurăm libera exprimare, dar și să protejăm drepturile copiilor. Nu putem să ne declarăm mulțumiți dacă nu ajungem la acest echilibru. Și Comisia are acum sarcina de a se gândi la asta și de a găsi soluții, însă nu uitați că cel mai important lucru dintre toate este faptul că copiii sunt oameni și ei sunt abuzați de alți oameni și acei oameni trebuie pedepsiți, nu internetul. Mulțumesc. Și acum ultima intervenție a, a doamnei Blincheviciute. Mulțumesc, doamnă președinte. Bazele de date și informații privind pornografia se află mai de regulă în Statele Unite, Australia și în unele țări europene. Există discuții, cum ne-a spus uh, reprezentantul Comisiei Europene, cu Statele Unite și cu Rusia pentru a bloca aceste servere, dar există state care nu fac nimic în acest sens. Și atunci nu credeți că ar fi mai eficient să existe un acord internațional cu caracter obligatoriu? în acest sens, fiindcă acordurile bilaterale evident nu funcționează. De asemenea, cred că trebuie să furnizăm cred că trebuie să existe o responsabilizare mai mare în aceste cazuri. Trebuie să avem strategii de prevenire pe termen lung, dar întrebarea este, putem avea o astfel de strategie dacă în Uniunea Europeană nu avem date concrete și complete care să ne arate amploarea acestui fenomen? Toate statele membre trebuie să se implice mai mult și să înceapă să colecteze astfel de informații în mod eficient. Dacă vrem să combatem abuzurile sexuale împotriva copiilor și să eliminăm pornografia, trebuie să facem eforturi conjugate și de aceea cred că nu trebuie să încercăm să ne împărțim responsabilitățile. Să spunem că statele membre sunt responsabile cu stabilirea de sancțiuni sau pedepse minime. Nu cred că asta este abordarea corectă. Dacă vrem să obținem rezultate reale, trebuie să facem eforturi toți împreună în aceeași direcție. Deci efort, pedepsele acestea, sancțiunile minime, trebuie să existe la nivel european, nu al statelor membre. Și apoi, în ultimul rând, există personal calificat pentru derularea acestor programe? N-am menționat încă acest lucru, dar toată lumea știe că uh, asistenții și lucrătorii sociali și cei care lucrează în domeniul educației trebuie să aibă cunoștințe și abilități speciale pentru a-i ajuta pe copii să vorbească despre ce li s-a întâmplat. Asta e un lucru pe care nu trebuie să-l scăpăm din vedere. Mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să mulțumesc, în primul rând, vorbitorii care au făcut prezentări în această sesiune încă o dată vreau să vă rog să trimiteți secretariatului comisiei noastre prezentările dumneavoastră în scris pentru a le utiliza cât mai bine posibil atunci când vom lucra la textul acestei propuneri și acum am să îi rog pe domnul Laurel și domnul Erting să ni se alăture, fiindcă ei sunt următorii vorbitori.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 Ok. Um, ehm, reinițiam. Reîncepem discuțiile, dând direct cuvântul domnului Laurel, reprezentantul Eurojust. Aveți cuvântul. Ehm, Madam Chair, uh, members of the Parliament. Doamnă președinte, distinși membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor, sunt uh, membru național al Suediei în cadrul Eurojust. Asta nu spune foarte mult, dar totodată sunt și procuror. Și într-o perspectivă operațională asupra acestei directive și un exemplu de studiu de caz, un exemplu real. Eurojust este unitatea Europeană de Cooperare Judiciară care coordonează acțiuni referitoare la cercetări și urmăriri penale. Noi ne ocupăm de uh, infracțiuni uh, transfrontaliere foarte grave, în special uh, crimă organizată. Totodată facilităm cooperarea între autoritățile juridice din statele membre uh, și de asemenea și țări terțe, fiind și un centru de expertiză în uh, chestiuni uh, juridice internaționale, în special când vine vorba de cooperarea dintre state. Câteva observații referitoare la propunerea de direct, proiectul de directivă o să menționez câteva aspecte pro și câteva contra. Este un lucru bun că anumite aspecte grave de exploatare sexuală asupra copiilor și abuz asupra copiilor vor fi acum incriminate. O să mă concentrez pe acele părți ale directivei care sunt uh, cele mai importante sau cele mai relevante pentru activitatea principală a Eurojust. Este de asemenea bine că această nouă directivă va incrimina noile fenomene din mediul informațional, că va fi o abordare mai corectă a infracțiunilor asupra copiilor și ni se pare un lucru bun că, se referă, că face referire la directiva cadru privind uh, problemele de competență și descrie totodată rolul Eurojust. Conflictele de jurisdicție în genul acesta de infracțiuni pot fi un aspect foarte important. O să-mi exprim acordul cu opinia doamnei Sharma, care a spus că cuvinte precum turismul sexual și pornografia infantilă sunt, poate, nu, nu sunt poate potrivite pentru a fi folosite. Aș sugera, după cum a spus și ea, termenul de infractori uh, sexuali călători, o descriere mai corectă și uh, imagini uh, de abuz sexual asupra copiilor. Pentru că fiecare imagine a unui copil pus într-o situație sexuală, adică, prin definiție, uh, așa cum este precizat în directivă, reprezintă o descriere a locului unei infracțiuni. Și nu trebuie să uh, amestecăm descrierile legale, cum uh, ar fi pornografia sau pornografia infantilă, cu această descriere a unei infracțiuni. Nu este vorba de un alt tip de pornografie, ci este o infracțiune, descrierea unei infracțiuni. După cum s-a spus, vor exista noi posibilități de a folosi instrumente eficiente de cercetare, cum ar fi operațiunile sub acoperire, și cercetarea nu va depinde de uh, plângerea sau de acuzația victimei sau a familiei. Este bine că există definiții clare privind infracțiunile, dar, după cum am spus la început, cred că unele cuvinte trebuie revizuite, unii termeni. Dar un aspect foarte important îl reprezintă um, extinderea competenței, principiul extrateritorialității. Nu este doar o posibilitate de a uh, urmări penal uh, infractorii sexuali călători, dar uh, și o posibilitate de a rezolva alte infracțiuni împotriva copiilor prin extinderea jurisdicției în afara teritoriului. Nu mă pregătisem să spun nimic despre blocarea sau uh, eliminarea materialelor de pe site-urile de internet, dar aș dori să vă reamintesc faptul că ar putea, acest lucru ar putea reprezenta o problemă de competență. Este bine dacă e vorba de un server care este localizat în statul membru sau în Statele Unite, pentru că avem o cooperare foarte bună cu Statele Unite, dar ar putea fi o problemă dacă acest server este localizat într-un stat cu care nu avem uh, nicio formă de cooperare. Pentru că dacă eliminăm un material, o facem pe teritoriul celuilalt stat. Câteva observații referitoare la statistici acum. Avem niște statistici din uh, cazurile Eurojust. După cum vedeți, numărul de cazuri nu este foarte mare, dar noi ne ocupăm de infracțiuni grave, care implică adesea mai multe state membre sau și alte state. Deci nu este vorba de cazurile obișnuite de abuz sexual în acest, uh, care apar într-un stat. Este vorba de cazuri care implică de cele mai multe ori mai multe state. 30% din cazuri uh, reprezintă abuz sexual, inclusiv uh, viol și exploatare sexuală, 18% reprezintă ceea ce este numit în mod normal pornografie infantilă, 16% trafic cu ființe umane și 14% infracțiuni împotriva vieții, uh, integrității corporale și libertății personale. Aici intră 9 crime și o omucidere. Vă voi descrie pe scurt un caz care reprezintă, cred eu, o descriere bună a tipului de cazuri cu care ne confruntăm noi la Eurojust. Se numește cazul Lost Boy. Este vorba de o cooperare între 9 state membre și 4 uh, țări terțe. Și este o operațiune de uh, lichidare a rețelelor de pedofili care acționează la nivel mondial. Cazul a început în decembrie 2007, când s-a transmis o cerere de asistență legală reciprocă de către Norvegia uh, adresată Italiei prin intermediul Eurojust pentru că uh, până atunci nu funcționaseră canalele obișnuite și atunci Norvegia s-a adresat Eurojust solicitând asistență. Și Norvegia are un acord de cooperare cu Eurojust și un uh, procuror uh, care lucrează în cadrul as, uh, organizației noastre. Acest caz se referă la uh, infracțiuni uh, sexuale foarte grave împotriva uh, minorilor și producția și distribuția de milioane de materiale, de imagini de abuz sexual asupra copiilor și mii de filme. Uh, Uh, rețeaua funcționa ca uh, o firmă și producea și distribuia materiale cu abuzuri asupra copiilor. Însă membrii acestei rețele exploatau și ei la rândul lor copiii. Au folosit, desigur, internetul au și um, programe libere, dar schimbau mereu serverele și aveau securitate foarte sofisticate. După cum vedeți pe acest slide, utilizatorii uh, și aveau domiciliul în Belgia, Brazilia, Canada, Franța, Germania, Mexic, țările de jos, Noua Zeelandă, Regatul Unit și Statele Unite. Au fost identificat 35 de membri și numărul victimelor era unul foarte mare uh, din întreaga lume. Eurojust a facilitat cooperarea între aceste state și a organizat cinci întâlniri de coordonare în care procurorii și anchetatorii din țările implicate s-au întâlnit, au făcut schimb de informații, au făcut schimb de solicitări de asistență legală reciprocă și și-au coordonat acțiunile. În Norvegia a fost condamnat un infractor la 10 ani de reținere preventivă, iar cazul este încă în curs de desfășurare. Chiar în acest moment, el uh, a fost uh, supus unui apel. Au existat mii de imagini pornografice capturate și s-au identificat 17 victime. Victimele veneau din Norvegia, România și Brazilia. Iar în Italia a fost arestat un infractor, s-au capturat peste un milion de imagini și s-au identificat șapte victime și doi intermediari din România. În România s-au identificat 8 persoane care făceau recrutare, 27 de victime identificate prin imagini și există 3 suspecți în curs de judecare. În Statele Unite, S-au identificat 15 membri ai Consiliului respectiv, 14 sunt reținuți și riscă o pedeapsă de 20 de ani minim. De asemenea, s-au identificat 35 de victime și 7 terabytes de materiale pornografice, dintre care unul reprezintă un milion de megabytes. Un terabyte înseamnă un milion de megabytes, deci foarte multe materiale. Nu am auzit despre, nu am mai auzit până acum despre o captură atât de mare. Regatul Unit un infractor, Franța un suspect arestat, Brazilia patru suspecți arestați și în Belgia unul identificat și arestat. ar fi fost imposibil ca aceste acțiuni să, se să fie coordonate, având în vedere numărul mare de state implicate, fără o organizare la nivel internațional și fără uh, o instituție precum Eurojust. Eurojust s-a implicat fiindcă uh, canalele normale nu au funcționat și a organizat întâlniri de coordonare la Haga și în diverse state membre pentru a-i a reuni pe anchetatori și pe procurori. Am trecut pe ecran un exemplu și anume un uh, procuror din Statele Unite a adus ea personal dovezi obținute în urma unei întâlniri de coordonare și a declanșat în Statele Unite o anchetă al cărei rezultat îl vedeți. S-au arestat 15 suspecți, dintre care 14 sunt în prezent reținuți. Aceasta este o, o cooperare foarte reușită care a început în 2007 și încă nu am uh, văzut toate rezultatele, dar unele pot fi făcute publice. Acestea sunt câteva informații de contact și vă mulțumesc pentru atenție acum. Grazie, la relazione è stata molto... Mulțumesc, prezentarea dumneavoastră a fost foarte interesantă. și de aceea vă rog să ne o transmiteți. Îi dau cuvântul acum domnului Herting, care reprezintă Europolul. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc în primul rând Comisiei Libe pentru faptul că a organizat această audiere. Noi salutăm activitățile întreprinse de Parlament, de Comisie și de statele membre pentru a redacta această nouă propunere. În 2009, în etapa inițială, Europolul a participat printr-un expert la lucrări abuzurile asupra copiilor, traficul de copii și exploatarea sexuală, combaterea acestor fenomene este, un, este o prioritate pentru noi, ca și în raport. Și deși sunt uh, polițist de 30 de ani, sunt în continuare șocat atunci când sunt chemat pentru cazuri de exploatare sexuală și când văd exemple de atrocități la care sunt supuși copiii. Noi am contribuit la multe anchete din statele membre. Anul acesta vom fi sprijinit peste 30 de cazuri internaționale legate de abuzurile asupra copiilor și de producția și diseminarea de conținuturi ilegale. Am identificat peste 2000 de suspecți și foarte multe victime de asemenea au fost identificate în întreaga lume. Prin uh, expertiza noastră, prin instrumentele noastre de analiză, putem să uh, prindem uh, um, infractori din rețele foarte bine organizate. Aș vrea acum să mă refer la această propunere și ca și antevorbitorul meu, mă voi referi la câteva domenii interesante pentru Europol. În ceea ce privește articolul 2, definirea termenilor cheie, pornografie infantilă și prostituție. Acești termeni vor fi clar definiți acum și salutăm aceste definiții complete care respectă definițiile internaționale. O astfel de abordare uniformă ne face să înțelegem mai ușor problema și să combatem împreună la nivel internațional acest fenomen. Ceea ce prește articolul de la 3 la 7, forme grave de abuz uh, și exploatare sexuală a copiilor, neacoperite acum de legislația europeană. Deci acestea vor deveni acum infracțiuni delicte penale articolul 5 e vorba de comportamentul ilicit de a obține accesul folosind tehnologia informațiilor. Iar operațiunile Europol au arătat că utilizatorii care descarcă astfel de materiale sunt de foarte multe ori și producători și distribuitori ai unor astfel de conținuturi. Și de foarte multe ori acest lucru se descoperă după ce sunt percheziționate domiciliile acestora. Bineînțeles, sunt utilizatori care doar navighează pe site-uri fără să descarce imaginile. Însă asta se vede după ce are loc ancheta, după ce sunt uh, analizate uh, hard discurile calculatoarelor lor. De asemenea, există și utilizatori care stochează imaginile în afara uh, calculatoarelor uh, lor. De exemplu, pe conturile de e-mail, capacitatea de stocare e foarte mare sau chiar pe internet. În ceea ce vrește articolul 6, forme noi uh, înlesnite de utilizare, de abuz înlesnite de internet. Europol sprijină această dispoziție, deoarece uh, acest fenomen de grooming online e foarte frecvent. Și nu doar adolescenții, cât și copiii sunt uh, contactați de așa numiți prădători sexuali. Și aceștia nu comunică doar prin calculatoare, ci și prin telefoane mobile, prin consolele de joc care au care sunt conectate la internet. Și în ceea ce privește site-urile sociale, noi uh, dorim să existe o mai mare colaborare între sectorul privat și cel public. Trebuie să existe un control mai strict pentru ca minorii să nu se poată înregistra și să nu poată folosi servicii menite a fi folosite pentru adulți. În ceea ce privește articolul 14 și 15 se vor introduce dispoziții pentru anchetarea delictelor. Acum, articolul 14. Europolul s-a confruntat cu mai multe cazuri în statele membre când victimele au fost uh, identificate după mulți ani, când erau deja adulți. Și de foarte multe ori și făptașul a fost uh, identificat uh, ulterior, însă victima respectivă nu a dorit să facă plângere, deoarece a trecut, trecuse foarte mult timp. Deci, au existat cazuri când făptași au fost identificați și nu au fost acuzați. Și e clar că persoanele respective pot abuza și de alți copii. În ceea ce vește articolul 14.4, Europolul crede că e bine ca unitățile de investigare să poată fi ajutate să identifice și prin analiza imaginilor, de exemplu, prin astfel de tehnici, care și în trecut au fost foarte utile. Au ajutat la identificarea și la salvarea chiar uh, unor copii. Articolul 16. Reguli de jurisdicție pentru a se asigura că făptașii sunt uh, urmăriți în justiție chiar și în străinătate. E drept că mulți dintre aceștia călătoresc sau se mută permanent în țări străine unde au un acces mai ușor la copii. Călătoresc de asemenea deoarece știu că există un vid legislativ în aceste țări și vor să evite acuzațiile penale în țările de origine. În trecut am avut cazuri când făptașul uh, s-a dovedit a fi și uh, un uh, făptaș care călătorea. Deci articolul 16 se îndreaptă în direcția cea bună, deoarece face față uh, carențelor legislative. De asemenea, Europol uh, dorește să se lanseze o inițiativă pentru a-i uh, găsi pe acești făptași. Articolul 19 și 21. Măsuri speciale pentru a împiedica turismul sexual și mecanismele de blocare a site-urilor internet, care de foarte multe ori sunt situate în afara Uniunii Europene. De deci ce nevoie de astfel de mecanisme? Europol crede că E nevoie de o abordare cu fațete multiple, dată fiind complexitatea acestui delict. Operatorii de turism, de turoperatorii, agențiile de turism, de exemplu, ar putea colabora și de asemenea trebuie organizate campanii de conștientizare a publicului. Ceea ce privește articolul 21, Europol, Europolul a, a susținut adoptarea tehnologiei de filtrare în anumite țări membre pentru a bloca accesul la site-urile care conțin imagini cu abuzuri asupra copiilor. E clar că nu e soluția finală, însă e o unealtă uh, utilă. Credem că această propunere acest proiect este un punct de pornire solid pentru a combate acest fenomen. E un pas uh, înainte demn de laudă. Vă mulțumesc. Grație. Ehm. Mulțumesc. Înainte să deschidem discuțiile propriu-zise, Îi dăm cuvântul reginei Jens Dotir, regina Jens Dotir, reprezentanta Consiliului Europei. Mulțumesc, doamnă președintă, stimați deputați, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Un foarte mulți copii sunt supuși abuzurilor sexuale de-a lungul vieților. 80% dintre copii sunt victime, uh, care sunt victimele acestor abuzuri, sunt victime în sfera de încredere, adică în familie, acolo sunt, unde sunt îngrijiți și acest lucru trebuie să fie oprit. Și cred că e responsabilitatea noastră să oprim aceste abuzuri. Acesta este motivul pentru care vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru că a reunit așa de mulți reprezentanți de nivel înalt și experți pentru această audiere importantă. A sosit momentul să acționăm și sunt sigură că această audiere ne va ajuta să mergem mai departe în cele 10 minute pe care le am la dispoziție, o să vă arăt diferențele între Convenția uh, Consiliului Europei din domeniu și directiv, proiectul de directivă în cauză. Și o să vă spun câteva cuvinte despre viitoarea campanie a Consiliului Europei de oprirea violenței împotriva copiilor. Am alături și un expert juridic, o colegă, care vă stă la dispoziție pentru orice întrebări puteți avea cu privire la cons- Convenția Consiliului Europei, care în prezent este semnată de 39 de state membre. Avem deja 8 state care au ratificat, Albania, Danemarca, Grecia, Malta, țările de jos, San Marino, Serbia și Spania. Și așteptăm să mai fie ratificate și de alte state. Problema violenței sexuale împotriva copiilor este de natură globală și de aceea convenția noastră poate fi semnată și de state care nu sunt membre ale Consiliului și se bucură de interes în toate statele, mai ales în cele care au fost implicate în elaborare, Statele Unite, Japonia, Canada și Mexic. Convenția poate să fie ratificată și de Uniunea Europeană. Și asta ar fi un lucru pe care l-am apreciat foarte mult. Convenția este una dinamică, uh, ține pasul cu evoluția tendințelor criminale, se monitorizează conformarea și se încearcă identificarea de bune practici ca atare, nu avem un instrument juridic axat uh, doar pe legi, legea penală, ci urmărește să îmbunătățească măsurile de uh, prevenție internațională a crimei și de oferire de asistență către victime. Și Uniunea Europeană poate să dea un bun exemplu în acest domeniu. Educația și conștientizarea în articolele de la 5 la 10 uh, sunt niște elemente foarte importante. Conștientizarea copiilor, a celor care lucrează cu copii și a publicului larg. Pe lângă implementarea de măsuri de intervenție de stat față de și oferind mecanisme pe baza cărora statele membre pot identifica acești făptași și a-i urmări în instanță, Convenția mai are patru obiective. Prevenirea și combaterea abuzului copiilor și exploatării sexuale, protejarea dreptului victimelor, promovarea cooperării naționale și internaționale împotriva astfel, unor astfel de exploatări și încurajarea implementării de mecanisme de monitorizare specifice pentru a asigura o implementare consistentă și o cooperare echilibrată între cele 47 de state membre ale Consiliului Europei. Convenția nu definește foarte strict conceptele juridice și nu există definiții ale activităților sexuale uh, a comportamentului explicit sexual sau al um, actelor pornografice, lucru care permite statelor să definească aceste concepte în contextul propriilor sisteme juridice. Vârsta consensului sexual nu este abordată în uh, această convenție, fiindcă n-a fost clar că legislația uh, din statele membre variază de la 13 la 17 ani. Instrumentul creează o infrastructură în cadrul căreia cele 47 de state membre pot să se conformeze în modul adecvat conform uh, legislației naționale. E o abordare foarte eficientă atunci când vrem să găsim un numitor comun între toate statele membre care au sisteme nearmonizate sau cel puțin nu în măsura în care acest lucru este valabil în Uniunea Europeană. Și iată din nou o ocazie pentru Uniunea Europeană. Sancțiunile sunt foarte rar predefinite, mai degrabă se spune că trebuie să fie eficiente, proporționale și descurajante în conformitate cu standardele naționale. Consiliul Europei știe că multe state doresc să păstreze controlul asupra procesului legislativ național și știe că pot exista diferențe semnificative între aceste state membre. Și suntem siguri că proiectul de directivă european nu va limita domeniul de aplicare în acest domeniu și că dispozițiile sale vor fi eficiente, proporționale și descurajante. Pe scurt, raționamentul convenției se axează pe cei trei P prevenire, protecție și pedepsire în justiție. Și astfel ajungem la diferențele cheie între convenție și proiectul de directivă. Sunt două principale diferențe. Specificitatea definițiilor și propunerea de a cere statelor membre europene să folosească tehnologii de blocare a internetului pentru restricționarea accesului la aceste site-uri periculoase. Articolele 1 și 2 din proiectul de directivă conțin instrumentele, obiectivul și definițiile termenilor folosiți. Suntem de acord că obiectivele acestor două documente uh, sunt prevenirea și apoi pedepsirea celor care săvârșesc astfel de fapte. Este important să subliniem deci aceste trei elemente comune. Convenția are obiective largi în ceea ce privește prevenirea, protecția victimelor și promovarea cooperării naționale și internaționale, precum și înființarea de mecanisme de monitorizare împreună cu implementarea Convenției. În schimb, proiectul de directivă are niște obiective mai limitat definite, se definesc diverse um, infracțiuni, sancțiunile care trebuie aplicate și uh, dorința de a proteja victimele pornografia infantilă. În această etapă, atât directiva cât și convenția convine asupra definiției copilului sub vârsta de 18 ani, care trebuie să fie consecventă de-a lungul proiectului. Directiva merge mai departe decât convenția la definirea pornografiei infantile. Natura sexuală a materialului este elementul cheie. Nici o definiție a naturii conținutului exploatant însă nu este dată. Convenția dă statelor membre marge de interpretare pe când acest lucru nu este posibil conform proiectului de directivă. Blocarea accesului la materiale pornografice infantile uh, Însă, articolul 21, care prevede acces direct din partea statelor membre pentru a începe blocarea site-urilor de internet sau filtrarea, reprezintă una dintre principalele diferențe dintre cele două texte. E o dispoziție foarte importantă din um, directivă și merge mult mai departe decât convenția, dar um, sunt prevăzute și metode de implementare, însă nu foarte concrete. Poate asta e ceva la ce vă puteți gândi. Blocarea internetului n-a fost discutată pe durata elaborării Convenției Consiliului Europei, pentru că niciuna dintre părțile la Convenție n-au discutat despre această posibilitate. Însă vorbim despre Trebuie să ne gândim și la implicațiile democratice ale acestei practici. Implementarea de astfel de măsuri trebuie să respecte drepturile fundamentale garantate în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în special dreptul la viață privată, viață de familie, libertate de exprimare. Trebuie însă să ne asigurăm și de protecția drepturilor copilului. Blocarea accesului necesită un răspuns internațional și Convenția uh, Consiliului Europei privind infracționalitatea cibernetică abordează această problemă. Comitetul înființat uh, pe baza acestei convenții, TCI, uh, poate să contribuie la cooperarea cooperării la consolidarea cooperării internaționale. Înainte de audiere, mi s-a cerut să menționez conținutul convenției noastre cu privire la jurisdicție. Trebuie să existe capacitatea de a urmări justiție uh, infracțiunile prevăzute în convenție și aici apare chestiunea teritorialității mai ales atunci când vorbim despre astfel de infracțiuni produse uh, pe nave sau în avioane și atunci când apare chestiunea naționalității. Există posibile și rezerve, există niște criterii mai generale în cadrul convenției, fiindcă cere ca uh, făptașul și victima să își aibă uh, reședința obișnuită pe teritoriul statului în cauză. Însă aceste prevederi pot fi supuse unor rezerve. Un pas foarte curajos și pentru a uh, combate mai ușor turismul sexual există dispoziții care prevăd eliminarea de, de bariere juridice în calea urmăririi în justiție internaționale. Nu este nevoie de o răspundere penală uh, dublă Însă acest lucru poate duce la anumite restricții. În ceea ce privește victimele copii, este important ca proiectul de directivă să vorbească despre structuri um, care să ajute copiii odată ce aceștia au fost victime a unor astfel de acte. Este important ca proiectul de directivă să ia în considerare și punctele de vedere ale copiilor sau să fie luate acestea pe durata acțiunilor întreprinse. Și asta mă aduce la invitația făcută de doamna Angelili mai devreme în ceea ce privește furnizarea prezentării scrise, fără îndoială că vă vom transmite un text complet în care să se facă o comparație între cele două texte. Sper că în următoarele săptămâni să vă putem trimite acest document. În ceea ce privește campania viitoare a Consiliului Europei, sper că acest lucru vă va motiva uh, să treceți directiva de barierele cu care vă veți confrunta și să dați dovadă de curaj. Pe 29 noiembrie, Consiliul Europei își va lansa campania împotriva uh, violenței copiilor aceasta va fi o ocazie pentru a ne reuni și pentru a trece la acțiune pentru a avea mecanismele juridice eficiente de care avem nevoie, fiindcă v-am spus că unul din cinci copii sunt supuși în copilărie victim uh, abuzurilor sexuale și dintre aceștia 80% în niște medii în care ei se simt în siguranță. În această campanie trebuie să încurajăm statele membre și Uniunea Europeană să semneze și să ratifice Convenția Consiliului Europei și dumneavoastră, ca persoane cu influență, trebuie să vă asigurați că acest lucru se întâmplă repede. Vrem să lansăm campaniile la nivel național. Vom, um, ne vom folosi de punctele focale ale Consiliului Europei. Um, am înființat uh, echipe formate din reprezentanții autorităților, ONG-urilor și așa mai departe și e nevoie de o mobilizare la nivel național pentru a pregăti măsurile legislative care trebuie create pentru a ratifica convenția și pentru a o implementa. Copiii sunt uh, o parte foarte importantă a acestei campanii și participarea lor este esențială și respectă tot ceea ce am spus cu privire la Convenția Consiliului Europei. În al doilea rând, vrem să conștientizăm publicul, părinții, cu privire la existența acestor acte de violență și să înlăturăm toate taburile, să um, spargem tăcerea. Aproape în fiecare zi aflăm despre noi cazuri de uh, violență și abuzuri sexuale împotriva copiilor. Poate credeți că toată lumea știe că lucrurile stau așa în realitate și poate și așa este. Dar trebuie să le explicăm aceste lucruri și copiilor, să-i ajutăm să spună ce au de spus și să aibă curajul să își informeze părinții care trebuie să se implice în mod activ și apreciez ce ați spus uh, dumneavoastră aici că trebuie să vorbim și despre educația sexuală. Majoritatea părinților doresc să păstreze uh, inocența copiilor. Dar pentru a preveni aceste abuzuri, trebuie să îi motivăm pe părinți să vorbească despre aceste lucruri cu copiilor. De aceea noi vrem să creăm un instrument foarte bun pentru părinți și copii care îi vor ajuta să vorbească, să rupă tăcerea. Vom avea poate dezbateri publice în anumite țări, e nevoie de curaj la acțiune și mă bazez pe dumneavoastră ca uh, membri ai Parlamentului să motivați pe factorii de decizie pe educatori, pe părinți, pe copii să se implice, fiindcă nu vrem ca această campanie să rămână necunoscută. Mulțumesc foarte mult! Acum are cuvântul pentru a începe câteva mm, scurte discuții, dar scurte fiindcă suntem în întârziere, doamna Sipel și apoi uh, bot scurt. Ja, schön Dank. Ich muss Mulțumesc. Trebuie să vă mărturisesc că cu cât mai mult îi ascult pe experți, cu mult, atât mai mult vă întreb care este obiectivul acestei directive. L-am ascultat pe domnul Lorel de la Eurojust și m-am întrebat care este valoarea adăugată a directivei pentru activitatea dumneavoastră și succesul acesteia. Unde intră în uh, acțiune directiva? N-ar fi fost suficient dacă am fi încercat doar să acoperim golurile vis-a-vis -vis de activitățile pe internet? Evident, prevenirea este importantă, dar cum rămâne cu statisticile și cu dezvoltarea infracțiunilor? Nu știu ce înseamnă acest lucru. Putem da cifre cu numărul enorm de, de mare al imaginilor de pe internet, dar Reflectă acest lucru un număr tot mai mare de infracțiuni? Sunt imaginile copiate? Care este legătura dintre acestea și ceea ce se întâmplă de fapt? Deci lucrurile nu sunt foarte clare. Aș fi vrut ca Eurojust și Europol să spună ceva clar despre persoanele juridice și urmărirea penală a acestora. Și apoi despre prevenire și legătura cu educația sexuală. Mi se pare un lucru important. Dar nu s-a intrat suficient de mult în detaliu. Dacă un copil vine dintr-un mediu sigur, dacă își cunosc propriile capacități, atunci ei sunt mai puțin supuși riscului. Sunt mai puțin supuși riscului dacă pot să spună nu atunci când sunt atinși. Am senzația că copiii au senzația că trebuie să accepte pe oricine vrea să-i atingă pe stradă, dar ei ar trebui să poată spune nu atunci când asta se întâmplă. Și asta vine pe lângă educația sexuală, care sigur că este necesară. Care este de fapt valoarea adăugată atunci când vorbim despre reducerea abuzurilor uh, asupra copiilor. Care este valoarea adăugată a acestei directive? Acest lucru nu mi-a fost foarte clar. Mulțumesc, doamna Buscul, vă rog. Mulțumesc. Am două întrebări. Pentru Eurojust și Europol. Mai întâi, urmărirea copiilor. Am văzut câteva cifre în prezentarea uh, Eurojust referitoare la detectarea și urmărirea uh, milioane de fotografii, dar când vedem numărul uh, copiilor uh, victime găsiți, cifrele sunt mult mai mici. A spus șapte la un moment dat. Îmi imaginez că ideea este aceea de a oferi îngrijire și protecție copiilor, dar cum se organizează lucrurile? Această directivă are scopul de a se asigura că acestor copii se oferă protecție și asistență și că victimele sunt ajutate. Prin urmare, aș dori să știu cum se potrivesc lucrurile din acest punct de vedere. Și apoi, domnul Erting a vorbit despre faptul că uneori noi putem urmări pe anumite persoane datorită datorită prescripției extinctive, uh, dar am auzit că acest lucru este pus în discuție. Apoi, vis-a-vis de prezentarea Eurojust, mă refeream la, mă gândeam la acele organizații multinaționale și în special uh, Biserica Romano-Catolică. Mai multe state membre au uh, aflat lucruri noi în acest domeniu cu privire la numărul de copii abuzați ce faceți în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în Irlanda, de exemplu, unde lucrurile au fost grăbite foarte repede și preotul a fost pur și simplu transferat în Germania. Cred că Eurojust ar putea juca un rol aici, dar crede și noastră același lucru? Cred că este foarte important, în special când vine vorba de crima organizată transfrontalieră. Este foarte important ca lucrurile să fie clare și um, părerea mea este că Eurojust ar putea să uh, acționeze în acest sens. Ne puteți spune dacă puteți face acest lucru și dacă nu, ce altceva puteți face? Mulțumim. O să începem cu domnul Loren. Voi începe cu întrebarea referitoare la valoarea adăugată pentru Eurojust. Eurojust nu este afectat de tot ceea ce cuprinde directiva. Noi suntem o organizație care uh, coordonează acțiunile statelor, nu acționăm la propria uh, inițiativă. Asta înseamnă că noi suntem contactați de procurorii dintr-un stat membru sau poate din mai multe state membre în cadrul aceleiași operațiuni și acționăm în urma solicitării statului membru sau a unei autorități din statul membru. Asta înseamnă că nu ne anchetăm, nu anchetăm noi înșine. Noi suntem un fel de agent de intermediere între statele membre și autorități. Problema pentru noi reprezintă competența. De aceea am subliniat importanța acestei uh, competențe extrateritoriale, care înseamnă că putem ancheta sau că statele membre pot uh, ancheta o infracțiune comisă în afara statului în care este descoperit uh, infractorul. Tot ceea ce s-a descris, uh, s-a prezentat în directivă, uh, nu tot ceea ce s-a prezentat în directivă ne va afecta activitatea. Ne putem descurca foarte bine și fără această directivă, dar ea va avea un efect asupra procurorilor care se ocupă de aceste infracțiuni în statele membre. A întrebat cineva um, care este legătura dintre numărul de imagini și numărul de victime. Sunt foarte multe victime în acest caz au fost șapte victime într-un singur stat, dar există foarte multe victime în toate statele implicate. Însă, imaginile nu sunt doar ale victimelor pe care noi le-am găsit și care au fost abuzate de infractori. După cum s-a spus în această după-amiază, Imaginile sunt puse pe internet și ele circulă an după an, iar multe dintre ele sunt cunoscute de mult. Această rețea pe care am prezentat-o eu au creat noi imagini, deci s-au adăugat noi imagini la cele deja existente, iar infractorii uh, arestați și capturile făcute în diverse state membre au cuprins multe imagini și cu alți copii. Referitor la organizațiile multilaterale sau cooperarea dintre statele membre, probabil că acestea nu vor fi prea mult afectate de directivă din perspectiva noastră cel puțin. Însă, după cum am spus, aceasta va afecta anchetele din statele membre. De exemplu, dacă nu este nevoie de formularea unei acuzații din partea victimei, asta înseamnă că autoritatea dintr-un stat membru poate începe o cercetare oricum și această cercetare poate fi începutul unei operațiuni la scară largă, operațiune ce până la urmă va fi coordonată de Eurojust. Deci totul se leagă. Mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule Orting. Vă mulțumesc și eu. Dați-mi voie să um, subscriu la ceea ce a spus colegul meu de la Eurojust. Sunt sute de mii de imagini cu copii abuzați sau exploatați sexual. Unele vechi, altele noi. Și, la fel ca la oricare alte infracțiuni, avem um, partea de jos a infractorilor și cei infractorii de vârf. Uh, unii, unele dintre aceste persoane se bucură doar uh, privind aceste imagini, altele le produc, altele au studiouri întregi cu streaming și camere video unde li se poate cere să facă ceva copilului pentru ca apoi uh, cineva să uh, capete satisfacție privind aceste imagini. Se pot folosi și camere de discuții care sunt secrete, dar e nevoie de un uh, o dovadă că faci parte din uh, gașca lor, ca să spunem așa, și pentru asta trebuie să aduci asemenea imagini ca formă, în formă de pașaport. Dar aici vorbim de uh, violuri asupra copiilor, iar uh, internetul este un agent facilitator. Internetul facilitează și ascunde infractorii și, totodată, le oferă acestora posibilitatea de a-și disemina aceste materiale și încă mă surprinde că an după an arestăm persoane chiar dacă știu de jumătate de instrumentele pe care le folosim ei toți sunt arestați și provin din orice categorie. Nu cred că există nimic perfect, dar această directivă este un pas în corecta, direcția corectă pentru că ajută multe state membre să își alinieze eforturile și totodată să coordoneze investigațiile uh, conjugate și după aceea putem face pași, urmă, uh, pași ulterior pe baza acestei experiențe. Mulțumesc! Um, mulțumesc. Una din întrebări se referă la ce anume aducem plus acest proiect de directivă față de mecanismele pe care le avem. Poate că întrebarea nu mi era adresată mie, însă subscriu și eu la ce a spus colegul meu. E vorba aici de cooperare. Avem Convenția Consiliului Europei o bază excelentă de la care putem porni. Avem directivele Uniunii Europene care vor fi direct aplicabile și asta e o valoare adăugată. Însă vreau să vă încurajez, trebuie să vă asigurați că această directivă nu se va limita doar la Consiliul Europei și că nu va limita sfera de aplicare doar la, la cea din Convenția Consiliului Europei, lucru care ar bloca ratificarea de către state, a anumite state membre. În Consiliul Europei sunt 47 de țări membre și asta ne dă posibilitatea să cooperăm la nivel paneuropean. Și de aceea e important ca Uniunea Europeană să colaboreze cu alte organizații internaționale. Și sper că această directivă și sunt practic sigură că această directivă va avea o valoare adăugată. E un pas înainte. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Începem acum cea de-a treia sesiune de prezentări. De aceea îi rog pe vorbitor, pe doamna Banotti, pe doamna Barn, și pe doamna Mala. Deci le rog să vină aici la prezidiu. Începem acum deci cea de-a treia parte a sesiunii noastre. Vorba de perspectiva internațională asupra problemei. Vom începe prin prezentarea doamnei Mala, raportor special la Națiunile Unite. Dumnezeu se ocupă de pornografia infantilă și de prostituția infantilă. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, am plăcerea de mă adresa dumneavoastră cu ocazia acestei uh, audieri privind directiva Parlamentului și Consiliului menită să combată abuzurile sexuale și pornografia infantilă. Dată fiind natura mandatului meu, e clar că orice acțiune care vizează combaterea și prevenirea acestui fenomen uh, e deosebit de insertantă pentru mine. În septembrie 2009, la cea de-a 12-a sesiune ONU, am prezentat un raport privind acest fenomen. Iar în octombrie 2010 voi prezenta în fața adunării generale de la New York un raport privind evoluarea, adoptarea și punerea în practică a protocolului facultativ privind uh, vânzarea copiilor, prostituția infantilă și pornografia infantilă. Raport care plinește 10 ani. În primul rând, câteva constatări legate de situația actuală. Acest fenomen e considerat ca fiind un delict, o încălcare gravă a drepturilor copiilor, o atingere gravă la integritatea uh, psihică și fizică a copiilor. Și foarte multe mecanisme au fost uh, elaborate în acest sens. Protocolul uh, facultativ, convenția privind protecția copiilor, precum și alte instrumente, atât la nivel internațional cât și regional și multe țări eh, sunt părți semnatare. Să nu uităm de asemenea și apelul lansat la Rio în noiembrie anul trecut. Prin aceste angajamente s-au făcut progrese importante. Multe inițiative au fost luate în domeniul public-privat, al ONG-urilor, al agențiilor de cooperare, la nivel internațional, regional și național pentru a preîntâmpina și combate acest fenomen. Totuși, rămân încă foarte multe provocări legate de cunoașterea amplorii reale a fenomenului, legate de protecția efectivă a copiilor, de urmărirea în justiția făptașilor și legate de preîntâmpinarea acestui fenomen. O mare provocare e legată de amploarea fenomenului. Conform informațiilor pe care le avem, anumite forme, cum ar fi turismul sexual, prostituția copiilor, pedopornografia pe internet, uh, prin telecomunicații, uh, ademenirea copiilor pe rețelele sociale. Deci acestea sunt fenomene în creștere și foarte multe fetițe și băieței sunt victimele acestui fenomen peste tot imagini cu copii exploatați sexual, uh, aceste imagini sunt din ce în ce mai șocante și mai violente, iar copiii din uh, fotografii sunt din ce în ce mai uh, mici. Numărul de imagini care circulă e greu de evaluat, deoarece multe dintre aceste materiale sunt pe rețelele peer-to-peer -peer sau pe rețelele sociale. Un fenomen precum groomingul este de asemenea în creștere. E greu însă să știm care este amploarea acestui fenomen. Asta pentru că nu avem sisteme de informații fiabile, pentru că e greu de asemenea să se identifice copiii victime. De asemenea, un fenomen transnațional și lipsește coordonarea între diversi actori în ceea ce privește schimbul de informații. De asemenea, victimele și familiile raportează foarte puține cazuri. De foarte multe ori legislația e incompletă, e necunoscută, de foarte multe ori oamenii nu recurg deloc la, la justiție sau accesul în justiție este anevoios. Costurile și încetinala procedurilor judiciare fiind o altă problemă. Un alt lucru asupra căruia suntem de acord este complexitatea fenomenului și faptul că are fațete distincte. Foarte mulți factori corelați între ei uh, cresc vulnerabilitatea copiilor. Și fără să intru în detalii, sărăcia, inegalitățile sociale, persistența anumitor norme sociale, discriminarea, degradarea mediului, pandemia HIV-SIDA, deplasările de populație, conflictele uh, armate, conflictele armate, o criminalitate din ce în ce mai organizată, cererile care vin din industria sexului, și să nu uităm de asemenea mediul de toleranță și de impunitate. iar numărul de copii în situație vulnerabilă e în creștere. Categoriile acestea sunt în creștere. Copiii neregistrați la naștere, copiii străzilor, adoptații ilegal, care au fost vânduți, copiii care lucrează, handicapați, plasați în instituții, în centre de detenție, care nu au familii sau care locuiesc cu familii vulnerabile, copii dependenți de droguri și de alcool acestea sunt printre categoriile apărute. Să nu uităm de asemenea urmările asupra acestor copii, urmări fizice, psihice și sociale, boli transmisibile sexual, SIDA, sarcini precoce, comportamente dependente, deci există de multe ori o legătură între prostituție și droguri, tulburări comportamentale, psihiatrice, marginalizare, stigmatizare. Un alt element care trebuie semnalat, difuz, răspândirea de imagini pe internet și prin uh, mijloacele de comunicații au urmări grave în ceea ce privește reabilitarea victimelor. Deci aceste imagini cu copii exploatați sexual difuzate pe internet nu vor dispărea niciodată. Și asta are un efect devastator asupra copiilor. Un alt element, copiii pot victime ale pornografiei infantile, însă de asemenea și expuși la acest fenomen. Și asta influențează practicile sexuale pe care le au copiii și tinerii. Și de foarte multe ori, singura, singura sursă de informații sexuale este aceasta pe aceste site-uri și astfel sunt generalizate comportamentele asociate acestui fenomen. În ceea ce privește reacțiile pe care le au statele pentru a-i uh, proteja pe copii și ratificările existente. Cu siguranță, în mod regulat, din ce în ce mai multe țări au ratificat mecanisme regionale și internaționale. Vă reamintesc că 137 de țări au ratificat protocolul privind uh, vânzarea copiilor, prostituția infantilă și pornografia. 29 țări încă nu l-au semnat. În UE, 22 de țări au ratificat protocolul, Patru l-au semnat, însă nu l-au ratificat. E vorba de Cehia, Finlanda, Irlanda și Malta. Așa cum spunea pe bună dreptate uh, colega mea, Convenția Consiliului Europei privind uh, abuzurile sexuale, care a intrat în vigoare în 2010, a fost semnată doar de, a fost ratificată doar de câteva țări din Uniunea Europeană. Într-adevăr, e bine să ratifici convenții, însă e mai bine să armonizezi și să aplici într-adevăr legile respective. Am constatat că în multe țări au fost întreprinse multe reforme legislative, însă, în ciuda acestora, există multe lacune juridice. Chiar dacă există uh, anumite legislații naționale, unele nu definesc suficient uh, toate delictele, nu toate delictele sunt penale. De multe ori copiii sunt uh, incriminați penal. Nu se prevede asistența medicală gratuită a copiilor, nici măsurile de indemnizare. În ceea ce privește legile, foarte multe țări nu au sisteme eficace și ușor de accesat, care să permită semnalarea oricăror bănuieli și o urmărire a situației acestor copii. De asemenea, din cauza că legislația diferă de la o țară la alta, contravenenții, făptașii își schimbă destinația și merg în țările unde uh, legea e mai îngăduitoare. În ceea ce privește uh, atenția acordată copiilor, uh, Multe planuri de acțiune, strategii, servicii au fost puse în practică, însă, din păcate, sunt insuficiente, deoarece sunt limitate geografic și în timp. În ceea ce privește prevenirea, multe campanii de conștientizare au fost uh, făcute, însă, din păcate, de foarte multe ori sunt campanii de conștientizare episodice, iar impactul acestora nu se măsoară. În ceea ce privește accesibilitatea, mecanisme de control au fost puse în practică, cum ar fi în Uniunea Europeană. Se controlează de asemenea site-urile turistice, însă acțiunile sunt limitate și, din păcate, e vorba de țări industrializate aici. În ceea ce privește participarea copiilor, deși aceștia sunt mai vizibili, avem acele Youth Advisory Councils, rămân încă multe de făcut. În ceea ce privește accesul copiilor la informații, uh, luarea în calcul a sugestiilor lor, uh, încă nu s-a sistematizat o participare a copiilor uh, în ceea ce privește elaborarea acestor strategii și punerea lor în practică. Și să nu uităm, copiii sunt considerați victime, însă sunt considerați ca parte a soluției. În ceea ce privește responsabilizarea companiilor, multe au campanii de sensibilizare, Multe state au o legislație care îi responsabilizează și pe furnizorii de servicii de internet, însă aceste inițiative ar fi mai bine să fie mai sistematizate, mai generalizate. E vorba de agențiile de turism, de, tu, de transport, sectorul telecomunicațiilor și mijloacele de comunicare. Cât despre cooperarea internațională, există cooperare internațională, poliționească, pentru schimburi, uh, asistență tehnică, Virtual Global Task Force, Europol, Eurojust și așa mai departe. Sunt mecanisme și procese care înlesnesc uh, cooperarea, însă acestea ar trebui uh, consolidate, mai ales pentru că e vorba de un fenomen transfrontalier. Acum, ce se întâmplă cu evaluarea, cu monitorizarea? Vă reamintesc că toate țările care au ratificat Convenția privind drepturile copiilor s-au angajat să aibă mecanisme de protecție a drepturilor copiilor. Însă, foarte multe țări nu dispun de astfel de mecanisme și de aceea e foarte greu să se măsoare uh, situația și evoluția situației copiilor. În ceea ce vrește directiva acum. Când am citit-o, mi-am dat seama că răspunde unei probleme pe care tocmai am arătat-o, deoarece are ca scop o armonizare a legislației cu instrumentele regionale și internaționale ratificare, ratificate. E vorba de legislația și reglementările statelor membre în domeniul penal se integrează niște definiții clare și armonizate a tuturor formelor de abuz sexual asupra copiilor, inclusiv uh, pornografia infantilă cu ajutorul uh, TIC-urilor. Se vor înlesni astfel anchetele și uh, începerea cercetărilor penale. Sunt ocrotite mai mult victimele Căile de atac sunt mai accesibile, serviciile de ajutor și măsurile de indemnizare de asemenea sunt avute, sunt luate în considerare. De asemenea, se încearcă să se împiedice recidiva și accesul la, pe, la pornografia infantilă pe internet. Uh, de asemenea, schimbul de bune practici și de experiențe este încurajat. Deci salut faptul că avem această directivă care ține cont de interesul copiilor, care are întâietate, care ține cont de uh, trei lucruri. Protecția copiilor, uh, pedepsire în justiție și prevenire. De asemenea, e vorba de cooperare, de coordonare și de o abordare intersectorială. Permiteți-mi însă să revin asupra câtorva elemente importante, după părerea mea. E vorba de interesul copiilor care primează. În primul rând, vârsta copiilor. Când citim directiva și când citim comentariile făcute, se vorbește despre copii. Unii doresc să se vorbească despre minori sub 18 ani și alții despre vârsta de consimțământ sexual. Permiteți-mi să vă spun următorul lucru. Niciun copil care are sub 18 ani nu este în măsură să consintă în mod clar în legătură cu participarea la exploatare sexuală, inclusiv la reprezentarea pornografică. Deci vârsta de consimțământ sexual nu are cum să se impună dacă aici e vorba de exploatare sexuală. În ceea ce privește excluderea activităților consensuale între persoane omologe și fac aici referire și la Convenția de la Lansarote. Deci fiecare parte își poate rezerva dreptul de a nu aplica parțial sau total uh, regulile privind uh, imaginile obținute uh, Uh, cu acordul copiilor pentru utilizarea lor privată. Deci aici nu e vorba de exploatare. De asemenea, niciun copil nu are cum să fie urmărit în justiție, uh, pedepsit. Copiii trebuie să fie ajutați, indemnizați în funcție de principiul interesului uh, lor care are întâietate. Un alt element important, sancțiunile. Trebuie să revedem ce sublinează această directivă. Sancțiunile trebuie să fie mai dure pentru a-i descuraja pe făptași. E un adevărat delict care încăl- încalcă drepturile copiilor și aici ar trebui să avem niște plafoane minime pentru a avea o reacție penală armonizată în statele membre. De asemenea, principiul de extraterritorialitate trebuie inclus. Un alt lucru privind protecția. Dacă avem într-adevăr o lege așa de bună, e important să avem un mecanism de recurs care poate fi accesat ușor de toți copiii, fără nicio discriminare. De asemenea, trebuie consolidate dispozițiile privind protecția copiilor victime, cadrul uh, urmăririlor penale. E vorba de identitatea copilului, de interesul superior al copilului, de respectarea dreptului copilului de a fi ascultat și informat uh, în legătură cu drepturile sale într-o limbă pe care o înțelege. Și deci dimensiunea de reparație și de follow-up e absolut esențială, deoarece urmările sunt uh, pe termen lung, în ceea ce privește pornografia infantilă și groomingul. Pentru a dezmembra rețelele existente, cred că trebuie încurajate practicile de infiltrare care au uh, dat rezultate bune. Sunt practici existente în unele țări UE și ar fi uh, înțelept să le extindem. În ceea ce privește blocarea site-urilor și eliminarea imaginilor insuficient, ă, disproporțional, de nerealizat. E bine, e vorba de exploatare, de un ă, delict, de o încălcare gravă. Iar furnizorii de servicii internet, motoarele de căutare, furnizorii de telefonie mobilă, deci toți aceștia trebuie să semnaleze ce site-uri încalcă legislația, trebuie conservate materialele conform unor norme uh, stabilite pentru cercetările penale. Aceste întreprinderi trebuie să blocheze dispozitivele financiare pe care se bazează aceste site-uri. Și pentru a garanta viața, dreptul la intimitate și pentru a pune capăt circulației acestor imagini, furnizorii de internet trebuie să blocheze site-urile care conțin astfel de imagini cu copii exploatați sexual. În sfârșit, mecanismele de control și monitorizare puse deja în practic trebuie consolidate. E clar că nu e suficient să se blocheze site-urile, dat fiind uh, dimensiunea internațională, dat fiind că lucrurile evoluează, criminalitatea a ieșit transfrontalieră și are acces sporit la uh, mijloacele de comunicare. Însă e o acțiune importantă și în același timp aș vrea să lămuresc un lucru. Uh, deci nu e vorba să spunem că sunt vinovate tehnologiile informației și, comunicării, și comunicației. Într-adevăr, e nevoie să le oferim un acces tuturor copiilor la aceste tehnici, însă trebuie să știm cum pot fi ele utilizate. Și trebuie să le utilizăm pentru a informa, pentru a-i alerta, pentru a-i conștientiza pe copii și pentru a trage un semnal de alarmă. Și nu doar uh, acești făptași uh, sunt cei care au dreptul să le folosească și copiii trebuie implicați în uh, eforturile de prevenire, de semnalizare și să nu uităm că de foarte multe ori tinerii sunt printre cei care cunosc cel mai bine aceste tehnici. Acum, în ceea ce privește cooperarea regională și internațională, trebuie consolidate dispozițiile existente pentru a stabili un sistem de colectare a datelor. E voi, avem nevoie de un schimb de date la nivel european, dar și internațional, pentru că așa putem detecta ce se întâmplă, putem uh, afla ce copii sunt uh, victime. Și problema nu e doar în Europa, e internațională. Și de aceea trebuie să cooperăm, să furnizăm asistență țărilor în curs de dezvoltare mai ales, doar acestea au nevoie de sisteme și competențe necesare. De asemenea, dispoziții privind uh, punerea în aplicare sunt necesare pentru rapoarte regulate, să știm uh, câți copii sunt uh, de câți copii se ocupă autoritățile, cum evoluează situația. Această directivă e bună deoarece vine cu un cadru care depășește cadrul strict legislativ. E vorba de un sistem de protecție care se bazează pe principiile din Convenția privind drepturile copiilor. E vorba de un întreg lanț de protecție cu acțiuni articulată care se completează între ele cu actori la nivel local, național și internațional. E o bază de lucru foarte bună pe care trebuie să o îmbunătățim și, doamna președinte, vă mulțumesc încă o dată, le mulțumesc ca organizatorilor și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru orice contribuție ulterioară în funcție de uh, disponibilitatea mea. Vă mulțumesc! Grazie. Mulțumesc! Într-adevăr, vă mulțumesc pentru această prezentare așa de concretă și așa de plină de detalii în același timp. Sper să pot primi și din partea voastră acea prezentare în scris de care spuneam, dacă puteți să o trimiteți secretariatului, ar fi foarte util pentru noi. E 6 și 10, mai avem încă două intervenții, după care trebuie să încheiem discuțiile până la 6 jumate Dau deci cuvântul direct doamnei Bayer, care reprezintă Centrul de Cercetare inocentii al UNICEF. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnilor și domnilor, mulțumim pentru că ați invitat și UNICEF-ul la această audiere. UNICEF uh, consideră acest subiect ca fiind unul foarte important și abordează subiectul din perspectiva cercetării politicilor. Uh, eu lucrez la un centru UNICEF din Florența, din Italia, și astăzi o să vă spun care sunt concluziile din două studii care urmează să fie publicate și care ajută la clarificarea naturii abuzului sexual și a factorilor cheie. Primul studiu analizează exploatarea copiilor și abuzurile sexuale prin internet și alte tehnologii de comunicare, precum și violențele împotriva copiilor care au loc offline, dar care încep online prin acele uh, proceduri de grooming și așa mai departe. Și în al doilea rând avem exploatarea copiilor și turismul. Întâi de toate vreau să subliniez că vulnerabilitatea copiilor față de abuzuri și exploatarea sexuală diferă în funcție de împrejurări și alte caracteristici, cum ar fi vârstă, gen, context economic și social, familie, personanțe, experiențe personale, dizabilități și grad de vulnerabilitate. Pentru a înțelege natura natura vulnerabilității copiilor, trebuie să înțelegem că abuzul nu se face doar de uh, străini sau pedofili cu comportament deviant, ci de cei care sunt alături de copii în viața lor de zi cu zi și de care profită de acest lucru. Relațiile inegale dintre copii și părinți stau la baza abuzului sexual și exploatării copiilor și făptașii sunt cei care, uh, în care copiii au încredere. Există studii care arată că în Statele Unite 90% din abuz, din um, cei care înfăptuiesc abuzurile sunt cunoscuți de copii și 68% uh, din copii sunt abuzați de membrii familiilor. Aceste vulnerabilități au crescut odată cu dezvoltarea tehnologiei informaționale a internetului și, după cum toată lumea a fost de acord astăzi, Creșterea accesului și utilizarea acestor tehnologii a contribuit la accesul copiilor la informații și la mijloacele de socializare, dar pe de altă parte au creat noi oportunități pentru cei care înfăptuiesc astfel de acte. Internetul este ușor de accesat și uh, mulți oameni pot deveni abuzatori oportuniști toate aceste acțiuni sunt facilitate și de creșterea și diseminarea acestor noi tehnologii care facilitează schimbul de informații între abuzatorii efectivi și posibili abuzatori. Internetul a modificat percepția pe care copiii o au între lumea fizică și cea virtuală, care în frontieră încep să dispară pentru ei copiii se împrietenesc cu alți copii sau cu persoane întâlnite pe uh, internet mult mai ușor decât adulții. Există diferențe între generații în ceea ce privește perceperea internetului și acest lucru desparte foarte mult copiii de părinți. Și uh, când au probleme, uh, copiii tind să nu se mai îndrepte așa de mult asupra părinților, ci către prietenilor virtuali. Sigur, nu toți copiii eh, sunt supuși riscului de abuz și exploatare. Mulți dintre copii cunosc și stăpânesc foarte bine navigarea pe internet și asta este un lucru foarte important care trebuie luat în considerare atunci când creăm strategii de protecție eficiente. Indiferent de cum sunt exploatați și abuzați copiii, fie că se întâmplă online sau offline prin prostituție sau pornografie Niciodată nu poți ca acești copii să aibă o părere asupra uh, exploatărilor. Deci fiecare copil care este supus la așa ceva trebuie considerat o victimă. Și dacă nu există servicii de protecție uh, guvernate de stat, riscul pentru acești copii este și mai mare. În consecință, UNICEF cere o abordare globală pentru exploatarea sexuală a copiilor, inclusiv prin internet Trebuie să vedem care sunt cauzele de bază ale acestor probleme și să nu să ne axăm doar pe efectele lor. E nevoie de o abordare sistemică și de acțiune comună a tuturor factorilor la toate nivelurile, legi, politici, reglementări, um, sancționarea abuzului și așa mai departe. După cum am auzit astăzi, multe dintre aceste lucruri necesită și sancțiuni mai eficiente copii de diferite grupuri de vârstă sunt uh, afectați și trebuie studiate modurile în care făptașii uh, exploatează acest copii. Trebuie să înțelegem partea aceasta a cererii. Trebuie de asemenea să ne axăm și pe rolul jucat de educație în promovarea unui comportament sigur și uh, trebuie să se furnizeze venituri uh, posibile, venituri alternative pentru cei implicați în prostituție. Avem nevoie de o implicare a societății civile, și trebuie să se creeze strategii eficiente, trebuie să cunoaștem și voința copiilor și capacitatea și rezistența lor și trebuie să înțelegem care sunt experiențele prin care tre- le trec, copii, trec copiii și să implicăm în această luptă. Trebuie să existe între un echilibru între uh, informarea copiilor, participarea acestora și trebuie să li se respecte și autonomia. Uh, de aceea, strategiile de informare trebuie să se bazeze și pe um, informații între egali. Avem nevoie de informații, de mecanisme care să permită prevenirea și înlăturarea exploatării și trebuie să se folosească toate probele existente, inclusiv din punctul de vedere al copiilor și al tinerilor. Trebuie să consolidăm mecanismele de care dispun copiii și să ne asigurăm că sunt sigure, sunt uh, făcute publice, sunt confidențiale și accesibile. De asemenea, e nevoie să existe o colaborare internațională și legătura dintre, pe de o parte, sectorul judiciar și, pe de cealaltă parte, sectorul social și educațional. Deci această legătură trebuie să joace un rol foarte important. De aceea, trebuie să se facă schimb de practici între statele membre și având în vedere natura transfrontalieră a acestor infracțiuni, colaborarea trebuie să depășească granițele UE către est și sud imaginile cu abuzuri asupra copilor sunt create în țările în dezvoltare și nu trebuie să uităm victimele nici din acele țări. Consolidarea legislației europene poate determina pe Uh, acești infractori să se mute în alte țări cu legislație mai laxă și de aceea trebuie să ne gândim uh, și din perspectivă globală. Suntem încântați că propunerea de directivă are o abordare completă în ceea ce privește această situație și include uh, pedepsirea, prevenirea și protecția am furnizat comentarii de- detaliate pentru directivă, am lăsat niște copii la intrarea în sală, le puteți lua dacă doriți și vreau să mai subliniez niște aspecte relevante pentru UNICEF terminologia utilizată pentru a descrie aceste infracțiuni este în concordanță cu declarația de la Rio din domeniu. Să pornografia infantilă și turismul sexual infantil trebuie să fie înlocuite cu exploatarea copiilor în uh, toate aceste domenii. Deci să se folosească termenul de exploatare. De asemenea, apreciem faptul că se urmărește promovarea interesului copiilor și dreptul copilului de a avea voce auzită. Se menționează și alte principii cheie ale Convenției privind drepturile copilului și apreciem acest lucru. Nediscriminarea, de exemplu, când vorbim despre vârsta de consimțământ între fete și băieți. E nevoie de obligații și de prevederi um, neobligatorii pentru a ne asigura că avem suficiente mecanisme care să ne ajute în această luptă. și am auzit astăzi aici discuția cu privire la nivelul sancțiunilor. Acestea trebuie să se ridice la nivelul sancțiunilor împotriva altor infracțiuni la fel de grave. Știm din cercetările pe care le facem că țările au o legislație relevantă în domeniu, dar nu este pusă în aplicare în mod corespunzător. Trebuie să ne asigurăm că alocarea resurselor financiare și materiale pentru implementarea acestor legi este făcută în mod corespunzător. Trebuie să existe și o protecție pentru acești copii împotriva urmăririi în instanță. Toți copiii trebuie să fie protejați împotriva urmăririi în instanță pentru orice ține de toate aceste activități pentru a ne asigura că victimele nu devin victime de două ori. Aceasta este cea de-a 10 aniversare a Convenției împotriva uh, pornografiei infantile și apreciem faptul că directiva are un co- uh, considerent care cere statele care nu au ratificat acest protocol să o facă. E o ocazie bună pentru UE să se angajeze în lupta împotriva abuzurilor sexuale și adoptând această directivă trebuie să se asigure că se bazează pe practicile deja existente în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Mary Banotti, care a fost timp de mulți ani deputat european, însă de această dată reprezintă Centrul Internațional pentru Copii uh, Exploatați. Mulțumesc, doamnă președinte. Știu că știu cum stă situația cu aceste audieri. Astăzi mă aflu aici nu ca fost uh, deputat, ci ca reprezentant al Centrului Internațional pentru Copii Dispăruți și Exploatați cu sediul în Washington DC fiind vicepreședinte în Consiliul acestei organizații. În 2002, Consiliul Centrului Internațional a emis ceea ce noi numim declarația de la Dublin, prin care s-a luat decizia de a ne concentra pe combaterea exploatării și abuzului asupra copiilor pe internet, se, așa numitul plan de la Dublin, cum am spus. Ne bucurăm foarte mult, noi, ca organizație, să vedem că multe dintre recomandările noastre de atunci au fost preluate în această directivă. O să trec repede prin lista uh, lucrurilor uh, care ne mulțumesc. Suntem complet de acord cu definiția copilului și nu credem că vreun copil care să aibă sub 18 ani este capabil să își exprime consimțământul în ceea ce privește exploatarea sexuală. Suntem de asemenea de acord că definiția pornografiei infantile trebuie stabilită și că această dif- definiție să includă terminologie specifică uh, internetului și mediului informatic fracțiunile specifice pornografie infantile trebuie să fie incluse în codurile penale naționale, inclusiv incriminarea uh, deținerii în cunoștință de cauză a materialelor de pornografie infantilă, indiferent dacă există sau nu intenția de a distribui aceste materiale, precum și descărcarea și vizualizarea acestor imagini pe internet. Suntem de acord că trebuie să existe pedepse pentru părinți sau tutori care acceptă participarea copiilor la aceste aceste activități. De asemenea, pedepsirea celor care uh, aduc la cunoștința altora unde găsesc asemenea materiale și dispozițiile privind ademenirea sunt incluse. Tentativele de infracțiune trebuie și ele pedepsite. Uh, raționamentul care stă la baza acestei idei este acela de a pedepsi o persoană care a demonstrat o inclinație de a comite o asemenea infracțiune fără a aștepta ca această infracțiune să se și producă. Uh, cerințele de raportare obligatorie pentru profesori, ofițeri de aplicare a legii, uh, firme de developare de fotografii, specialiști uh, medicali, uh, furnizori de servicii de internet, companii de credit card și așa mai departe, sunt și ele prevăzute. Răspunderea um, penală a copiilor victimizați de pornografia infantilă este de asemenea menționată în directivă și salutăm acest lucru. Pedepsele pentru recidive și pentru participanții la crimă organizată sunt uh, Um, sunt prelungite, sunt uh, făcute și mai uh, mari și salutăm și acest lucru. Trăim într-o lume în care vechile reguli nu se mai aplică. Copiii au devenit bunuri comercializabile. Victimele copiii se pot găsi oriunde, în absolut orice țară și suntem complet de acord cu faptul că că aceasta reprezintă o îngrijorare pentru toată lumea. Un subiect însă pe care nu l-am auzit discutat astăzi, dar care ni se pare foarte inovator la nivelul organizației noastre, se referă la legătura dintre pornografia infantilă și sistemul financiar. Acest lucru ne-a dus să creăm, în legătură cu organizația noastră parteneră din Statele Unite, Centrul Național pentru Copiii Dispăruți și Exploatați, și știu că mulți dintre foștii mei colegi și multe persoane care participă la această întâlnire au vizitat organizația noastră din Washington, noi împreună am descoperit am, am creat o coaliție financiară împotriva pornografiei uh, infantile. Este o alianță între sectorul privat și sectorul public, care reprezintă aproape 90% din industria de plată din Statele Unite. 34 de companii ni s-au alăturat, inclusiv bănci de prestigiu, companii de credit carduri, rețele de plăți electronice, companii de plată prin intermediul terților și furnizori de servicii de internet. Și coaliția colaborează cu autoritățile de aplicare a legii pentru a monitoriza conturile și pentru a închide conturile folosite de aceste uh, activități ilegale. În urma acestor eforturi, uh, numărul de site-uri de internet unice raportate în Statele Unite a scăzut cu 50%, site-uri de internet care prezintă pornografie infantilă și ele trec uh, spre folosirea metodelor de plată ne netradiționale, impunând restricții celor care folosesc carduri de credit din Statele Unite. Noi funcționăm și ca uh, membru consultant pentru coaliția uh, similară din Europa, oferind consiliere pe baza experienței dobândite în Statele Unite. Centrul Internațional colaborează totodată pentru a realiza progrese în, la nivelul acestei coaliții financiare în Asia, Pacific și America Latină. Susținem conceptul blocării sau filtrării. Recunoaștem însă că acesta nu este un uh, medicament universal. El nu eliminează conținutul la sursă și nici abordarea de a elimina conținutul dăunător nu reprezintă un răspuns magic, pentru că nimeni nu ne poate asigura că acest material nu va apărea în altă parte. trebuie să subliniez acest lucru și anume faptul că, vorbind în numele Centrului Internațional, știu că uh, legislația americană diferă în anumite uh, aspecte de legislația europeană și libertatea de exprimare în Statele Unite reprezintă uh, probabil un segment legislativ destul de important. Uh, Obiectivul nostru suprem la Centrul Internațional este să uh, stopăm aceste imagini specifice, să prevenim distribuirea lor și acum colaborăm cu industria în acest sens. Avem uh, legături foarte strânse cu firme precum uh, Microsoft. În încheiere, este evident că nu există o soluție unică la această problemă, o soluție simplă Accesibilitatea internetului și apariția diversilor tehnologii online a oferit infractorilor mijlocul de a vizualiza, comercializa, descărca și folosi imagini uh, și folosi activități comerciale pe baza acestor imagini. Uh, doamnă președinte, când, la 2002, când ne-am întâlnit la Dublin, niciunul dintre noi și cred că niciunul dintre cei care nu sunt implicați în această problemă nu au înțeles cu adevărat despre ce vorbim. A existat uh, o credință la scară largă că era doar o problemă exagerată atunci și toate organizațiile prezente aici, inclusiv Eurojust, au fost ele însele în necunoștință de cauză cu privire la amploarea pe care o lasă problema. Și atunci ne bucurăm că, să vedem că acum există o imagine mult mai realistă a amplorii problemei cu care ne confruntăm. Pentru că această problemă reprezintă o infracțiune clară împotriva copiilor și de aceea mă bucur că am putut să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc! Eh, Le mulțumesc tuturor. E ora 18.30. Deci mâine dimineața ne vom relua eh, lucrările la 9 dimineața. Vom avea o dimineață eh, foarte încărcată cu lucrări interesante. Vom vorbi despre practicile pozitive în domeniu, vor participa și multe asociații. Vă mulțumesc!